Sunteți de acord să începem reuniunea Comisiei Bugete? Dacă da, vă rog să vă ocupați locurile. Iar aceea din uh, capătul sălii uh, sunt rugați și ei să-și ocupe locurile. Mai întâi aș vrea să cer scuze în numele domnului Lamasur pentru faptul că nu poate participa nici el, nici ceilalți vicepreședinți. Astfel îmi revine mie sarcina de a prezida această ședință. Deci vă rog încă o dată, stimați colegi, să vă ocupați locurile în sală. Iar discuțiile privind estimările bugetare le puteți face, le puteți continua afară dacă e necesar. Dimineața aceasta este prevăzută o singură discuție, dezbatere foarte importantă, însă, dar mai întâi cu punctele formare. Adoptarea ordinii de zi. Are cineva obiecții? Nu? Mulțumesc. Comunicările ale președintelui. Nu sunt. Și doar uh, luăm notă de decizia coordonatorilor din 12 martie. Și cu asta trecem la punctul 4, auderea publică privind finanțarea parteneriatului estic. După cum bine știți, uh, parteneriatul estic a fost uh, lansat în 2009. Este o inițiativă ce vine în completarea uh, politicii de vecinătate, politice externe a Uniunii Europene în la est de Europa și în zona Caucazului. În 2013, UE a prevăzut 2,3 uh, miliarde de euro pentru integrarea economică și politică a Armeniei, Azerbaidjanului, Belarusului, Moldovei, Georgiei și Ucrainei. La inițiativa colegii noastre Sidonia din Polonia, organizăm această audiere cu privire la finanțarea uh, parteneriatului estic. Vrem să obținem o imagine uh, de ansamblu asupra acestei chestiuni complexe, uh, să vedem care este gradul de implementare al fondurilor și care sunt cele mai mari provocări la adresa Comisiei și Serviciul de Acțiune Externă. Mă bucură ca din partea Serviciului de European de Acțiune Externă, din partea Băncii Europene de Investiții și altor organizații, avem reprezentanți care să ne explice cum funcționează din punctul lor de vedere acest parteneriat estic. De asemenea, eh, avem și reprezentanți ai eh, beneficiarilor și think tank-urilor care sunt implicate eh, pentru a ne oferi un punct de vedere critic. Dau cuvântul acum Sidoniei, raportor, care ne va oferi explicații mai detaliate în legătură cu modul în care se va desfășura această audiere. Sidonia. Uh, thank you, George. I would like to welcome... Mulțumesc, George. Un călduros bun venit la uh, această audiere organizată de uh, Comisia de Bugete. Ne vom concentra asupra unor aspecte de finanțare a parteneriatului estic când privești definițiile, lucrurile par simple. Parteneriatul Estic este o inițiativă a UE în relație cu cei șase uh, vecini de la Est, Armenia, Azerbaijan, Belarus, uh, Georgia, Moldova și Ucraina. Scopul este de a îmbunătăți relațiile noastre bilaterale, dar și cele multilaterale între aceste țări și Uniunea Europeană. Și ideea este să obținem angajamente din, eh, din partea partenerilor noștri față de uh, valorile noastre fundamentale, regulile statului de drept, respectul pentru libertățile fundamentale și drepturile omului, dar și angajamente față de economia de piață și buna guvernanță economică. Sigur că acest parteneriat nu este un scop în sine, ci dorește să constituie temeiul unor noi acorduri de asociere cu acești parteneri, în măsura în care acești parteneri vor fi obținut uh, suficiente progrese în uh, calea democratizării și asumării valorilor noastre comune. Acum, în ce privește finanțarea inițiativei, Uniunea Europeană a uh, asigurat un fond de 2,8 miliarde de euro pentru perioada 2009-2013 Trebuie să spunem că și acum ne aflăm încă în faza de negociere a cadrului financiar multianual, deci nu știm uh, care va fi suma disponibilă pentru acest proiect în viitor. Dar avem deja unele idei care uh, provin din propunerea inițială a Comisiei și, eh, de asemenea, avem și unele orientări primite din partea summitului eh, european din luna februarie. Vreau să vă spun care au fost motivele pentru care am eh, organizat această audiere. Anul trecut, Institutul Robert Schuman m-a invitat la o conferință la o întâlnire cu membrii tineri ai opoziției din Belarus. Uh, activitatea Institutului Robert Schuman în domeniul leadershipului în uh, democrație este deja uh, cunoscută de mai mulți ani și are ca scop pregătirea unor tineri angajați pentru o carieră politică în sprijinul democratizării Belarusului. Am fost rugat să informez participanții în ce privește inițiativele UE uh, în relație cu Belarus, dar să informez și în legătură cu uh, relația noastră cu ceilalți, ceilalți uh, parteneri din Est. Cu acest prilej, pregătindu-mă pentru conferință, am aflat cât de derutante sunt informațiile care există pe această temă din diferite surse. Sigur, nici nu poate fi altfel pentru că parteneriatul estic este o umbrelă care uh, reunește mai multe instrumente financiare și uh, mai multe uh, politici în plan orizontal și care vizează nu doar cei șase parteneri, ci și parteneri din interiorul Uniunii Europene care sunt mai activi în această inițiativă. Este foarte dificil să, implement, să evaluez de aceea executarea acestor fonduri în teren. Tocmai de aceea am considerat că trebuie să avem o discuție, o dezbatere structurată cu privire la fondurile care sunt destinate finanțării acestui parteneriat estic. În, acest lucru este necesar și cu privire la perioada bugetară actuală, dar și cu uh, gândul la următorul cadru financiar multianual. Vrem să găsim răspunsuri la niște întrebări foarte concrete. Uh, și eu m-aș concentra pentru, pe acelea care sunt uh, strict legate de activitatea Comisiei noastre de bugete. Mai întâi, câți bani sunt destinați cu adevărat uh, partenerilor din uh, această inițiativă? care sunt apoi defalcate aceste sume pe cei șase parteneri. Cât de avansată este implementarea programului de finanțare și Apoi vrem să învățăm din partea partenerilor noștri care sunt experiențele lor cu uh, experiența Comisiei Europene, com- uh, experiența ONG-urilor în ce privește punerea în aplicare a acestui parteneriat estic. De asemenea, ne interesează cum doresc cei implicați să se folosească de experiența acumulată în acest cadru financiar multianual în următoarea perioadă de finanțare. Și atunci, mai întâi aș dori ca în această dimineață să începem cu prelegerile acelora care pun în aplicare și execută fondurile în, te, în teren. Din partea Comisiei, DigiDevco este responsabilă de acest lucru și mă bucur să-l avem în mijlocul nostru pe domnul Marcos Comaro, director general adjunct al Direcției Generale, care se ocupă de implementarea politicii de vecinătate. Este important și ne bucură faptul că uh, domnul Heinz Olbers din partea Bay este și el prezent. Deci mă bucură că domnul Heinz Olbers ne va putea spune mai multe despre instrumentele pe care uh, le folosește Bay în acest parteneriat estic. Apoi, sunt planificate prezentări mai critice din partea a doi reprezentanți ai sferei academice, mai întâi domnul Olaf Oșița, directorul Centrului pentru Studii Estice din Polonia. Bine ați venit, domnule Oșița! Poate ne spuneți mai mult despre acest misterios principiu more for more, mai mult pentru mai mult pentru oamenii de la bugete este foarte interesant cum pui în aplicare mai mult de fonduri pentru mai multă democrație. Adică cum cuantifici acest mai mult pentru mai mult. Și a doua uh, prezentare va fi din partea doamnei Iolanta Tacinska, din partea Universității uh, de la Bugi, uh, Institutul de Studii Europene, care ne va spune care este Uh, stadiul de implementare a acestui program cu precădere în Ucraina. Apoi urmează un punct de vedere din partea unui ONG uh, cu privire la finanțarea uh, statelor din parteneriatul estic. Doamna Ana Cristina Link este vorbitoarea invitată în acest scop. Um, ea reprezintă Fundația Conrad Adenauer, care este unul din beneficiarii fondurilor și în cele din urmă domnul Richard Tibbles ne va vorbi despre perspectivele de viitor ale acestui parteneriat estic. Domnul Tibbles este eh, reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă. Eh, bine ați venit, eh, doamnă, și bine ați venit, domnule Tibbles. Uh, ne bucurăm de pe acum să auzim gândurile noastre despre posibilul viitor al acestui parteneriat estic. De asemenea, uh, un călduros bun venit uh, tuturor acelor care poate n-au fost numiți aici, dar care participă pentru că au un interes vădit în dezvoltarea parteneriatului estic. Sper ca după aceste prezentări să avem și destul timp pentru a avea o dezbatere liberă cu participarea publicului, dar dacă sunteți de acord, prefer să avem această discuție la sfârșitul programului, după ce vom fi auzit toate prezentările. Eu sper că această dezbatere va fi aprinsă și interesantă. Mulțumesc! Okay. Uh, uh, Mulțumesc. Atunci dăm de dată contul primului orator, domnul Marcus Cornaro de la DG DEVCO. Nu știu dacă problemele tehnice au fost rezolvate. Uh, ne temeam că în loc de prezentare PowerPoint va trebui să folosim în prezentarea pe hârtie, dar s-au rezolvat aceste probleme. Domnul Cornaro, vă mulțumesc mult, domnule președinte, și mă bucur că aspectele tehnice s-au rezolvat, întrucât mi s-a cerut o perspectivă holistică asupra problemei și prefer să vă arăt câteva imagini pentru a înțelege mai bine. Unde facem lucrurile, cum le facem și în fine, am să vă vorbesc și despre provocările activității noastre. Sper că prezentarea va confirma faptul că pentru a ajunge la aceste țări din parteneriatul estic, trebuie să mobilizăm toate instrumentele disponibile și sper ca la finele sesiunii din această dimineață să fim cu toții mai puțin confuzi și sper să vă lămuresc inclusiv prin slide-urile pe care vi le prezint. Probabil că nu trebuie să vă reamintesc situația geografică. Țările verzi eh, din jurul Uniunii Europene și cele care sunt în proces de aderare eh, sunt vizate de politicile noastre de vecinătate. Iar eh, la est, vedeți cele șase state cuprinse în parteneriatul estic, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina. Caucazul ceva mai departe, Moldova și Ucraina la granițele UE. întrucât ele se, țările din Caucaz se vecinează cu Turcia, țară în curs de aderare, uh, ele fac parte din această politică de vecinătate. Comisarul Füle este responsabil pentru uh, supervizarea acestor instrumente. Aveți o vedere de ansamblu a instrumentelor cuprinse în parteneriatul estic și am să vă explic prin următoarele slide-uri mai bine ce înseamnă acest instrument cheie, uh, anume instrumentul pentru parteneriatul estic și uh, vă voi explica în ce fel uh, Uh, alte instrumente complementează uh, pe acesta principal, astfel încât obținem cifrele agregate despre care s-a vorbit deja. Iată o modalitate diferită de a prezenta eforturile uh, noastre diverse. Aveți două coloane în roșu care sunt instrumente orientate geografic, în timp ce mm, instrumentele orizontale reprezintă inițiative tematice. Am încercat să le mobilizăm pe toate la maxim pentru a răspunde cât mai bine uh, nevoilor țărilor din parteneriatul estic. Ceva mai multe informații asupra uh, instrumentului cheie, uh, instrumentul de vecinătate și parteneriat european. Este instrumentul financiar cheie este în curs de revizuire și se va numi de acum uh, instrumentul pentru, european pentru vecinătate. Uh, s-a vorbit de suma globală, cele 2,8 miliarde prevăzute pentru acest instrument, instrument în cadrul financiar multianual uh, precedent, 2009-2013. În plus, Uniunea Europeană a decis să suplimenteze mm, sprijinul prin suma de 500 de milioane de euro. Ce finanțăm mai exact cu acest instrument? Două treimi, probabil, din sumă sunt destinate cooperărilor bilaterale, care sunt concepute împreună cu țările partenere, cele care se traducă în um, programe anuale de acțiune. Apoi, Există o, cooperație regiona- o cooperare regională importantă cu inițiative uh, în cadrul mm, parteneriatului estic. Cooperare interregională, de asemenea, acoperim atât sudul și estul cu acest instrument, cele mai uh, importante instrumente ar fi facilitatea de uh, investiție mm, pentru vecinătate, dar tot aici sunt cuprinse și programele Erasmus Mundus, un instrument important prin care putem finanța mobilitatea studenților. Mai figurează de asemenea cooperarea transfrontalieră care permite finanțarea inițiativelor între uh, statele Uniunii Europene care sunt la graniță cu uh, statele din parteneriatul estic. Cum se implementează aceste proiecte? Ei bine, e vorba de susținere bugetară, pe de altă parte prin proiecte. Există apeluri și se finalizează prin contracte cu ONG-uri dar și acorduri de contribuție cu alte organizații internaționale. Există și alte modalități. Aici încercăm să fuzionăm granturile Uniunii Europene cu împrumuturi de la instituțiile financiare. În termeni largi, cele aproximativ 3 miliarde aduc beneficii în Mm, principal administrației, IMM-urilor, societății civile și, cum vă voi explica îndată, uh, societății civile, uh, cum spuneam, mm, din cele șase state participante. Am să trec peste uh, susținerea bugetară, dar poate vom mai discuta. Ideea de bază e că ori de câte ori trecem prin administrația publică și ne adresăm bugetelor, scopul este de a oferi un fel de bonusuri pentru efortul uh, de a ameliora uh, atât legislația cât și administrarea la nivel național. Și facem plățile uh, pe măsură ce putem măsura dacă anumite măsuri, anumite reforme au fost sau nu implementate. Susținerea pentru societatea civilă a fost unul dintre obiectivele de la bun început ale politicii de vecinătate, dar am consolidat această componentă în perspectiva um, financiară curentă, dându-ne seama că trebuie să consolidăm nu doar relația cu guvernele țărilor partenere, ci efectiv cu cetățenii. Vectorul principal este de a ne asigura că societatea civilă în ansamblul ei poate beneficia de susținerea Uniunii Europene, inclusiv pentru activități individuale, dar și pentru felul în care se organizează, a întări capacitățile analitice, dar și capacități de autosusținere de a-și argumenta propriile poziții și aducând astfel cu uh, sine reforma. Iată de ce am uh, instaurat facilitatea pentru societatea civilă. Avem însă o abordare mai structurată și începește uh, mobilitatea studenților, uh, schimburile și grație unei inițiative care a fost larg susținută de Parlamentul European, am putut suplimenta ceea ce se numește European Endowment for Democracy, încercând să ajungem și la ONG-uri care nu sunt înregistrate și uh, inclusiv la actori de pe scena politică. Principiul de more for more, mai mult pentru mai mult, a fost deja menționat în uh, introducerea acestei audieri și bănuiesc că va reveni în discuție acest principiu. Așa cum uh, este definit acest principiu în uh, instrumentul de vecinătate, acesta înseamnă următorul lucru. Atunci când o țară progresează rapid în reforme, li se uh, oferă o finanțare suplimentară pentru a susține eventual costul reformelor democratice sau uh, transformările economice și sociale. Există un program umbrelă pentru asta care permite Comisiei Europene și Um, Serviciului de Acțiune Externă, ca în momentul în care primim rapoarte privind progresele înregistrate, să evaluăm dacă putem oferi sume suplimentare sau nu, cum spuneam, sub formă de stimulente, de bonusuri. În prima, uh, în prima uh, rundă am putut acorda asemenea uh, sume suplimentare Moldovei, Georgiei și Armeniei. Mai puțin uh, Ucraina și Belarus, care sunt pe radarul nostru și care nu au uh, implementat măsurile la care noi ne așteptam. Uh, de asemenea, Azerbaijanul registrează pași înapoi Progresul, așadar, um, este relativ în anumite zone. Dacă îmi permiteți, am să vă explic ce am făcut în domeniul cooperării regionale, în cadrul uh, parteneriatului estic. Am încercat prin cinci inițiative emblematice să mobilizăm uh, Uh, statele din acest parteneriat pentru a coopera între ele. Și am încercat să dezvoltăm aceste practici în diverse sectoare. Uh, prima inițiativă emblematică se referă la uh, administrarea integrată a frontierelor adică ameliorarea securității, reducerea traficului și facilitarea mobilității cetățenilor. Uh, bugetul este de 44 de milioane. A doua inițiativă emblematică se referă la IMM-uri, facilitatea pentru IMM-uri, prin care încercăm să uh, stimulăm sectorul privat. E vorba de servicii de consiliere pentru afaceri, de asemenea programe de împrumuturi din partea băncilor, în lesnind contactele între comunitățile de afaceri. O altă inițiativă interesantă, sub acronimul InnoGate, se referă la piețe integrate eh, pentru electricitate, energii regenerabile și eficacitatea energetică. Pentru mine acesta este un exemplu foarte bun al felului în care politicile Uniunii uh, Europene se uh, extind către Est în acest parteneriat estic și nu doar sub formă bilaterală, ci căutând să obținem uh, o realitate regională viabilă. A patra inițiativă emblematică încearcă să amelioreze cooperarea între statele din partenerul estic, dar și UE, în, ce, în tot ce ține de prevenție și răspuns la dezastre naturale sau generate de om. În fine, am uh, regrupat țările din parteneriatul estic pentru a ameliora guvernanța uh, de mediu, tot ceea ce ține de um, schimbare climatică, de administrarea pădurilor, inclusiv la nivel municipal. Cum am menționat mai devreme, am uh, utilizat facilitatea de uh, investiție pentru vecinătate în cazul acestor șase țări uh, și uh, a fost o sumă totală de uh, milioane. Mm, Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost uh, implicată și am putut uh, asocia și agenții din statele membre. Am acționat în mai multe sectoare, ideea fiind aceea de a mixa uh, această facilitate de finanțare, de a folosi deci fonduri europene Uh, coroborându-le cu uh, împrumuturi din partea instituțiilor financiare. Și uh, vedeți că um, în termen de valoare pentru uh, bani investiți, uh, această strategie s-a dovedit una de succes cu un grant din partea Uniunii Europene, deci de la bugetul UE, putem uh, obține investiții de 30 de euro, deci de la 1 euro la 30 de euro. Și acest lucru a fost folosit cu succes uh, în cadrele uh, BEI. În ce privește cooperarea transfrontalieră, e un uh, instrument specific din punct de vedere geografic, lucrurile sunt transparente. Avem o sursă comună de finanțare ce ne permite să atingem um, limitele, uh, frontierele uh, Uniunii Europene și de a colabora dincolo de frontierele UE cu uh, Rusia, Ucraina, Georgia și țările din Caucaz. Toate acestea în cadrele unui program vast care vizează schimburile economice și sociale. Încurajăm cooperarea și reușim ca punctele de trecere a frontierei să fie atât mai sigure cât și mai eficace. Specificul bugetar al acestui program e că provine pe jumătate din uh, finanțele vizând vecinătatea și jumătate din Fondul European uh, Regional, pentru dezvoltare regională. Următorul slide arată acest uh, efort multiplu pe care îl facem mm, pentru partenerii noștri din Est, prin trei alte instrumente, Twinning, TAEX și Sigma. Twinning oferă posibilitatea de a mobiliza administrația publică din statele membre, de a face echipă cu uh, administrația din alte uh, state membre. Taex este un instrument ce se adresează uh, programelor de scurtă durată, de um, expertiză, de schimb de experiență bună oară în felul în care își pot adapta mm, legislația vamală, cum pot implementa măsuri fitosanitare. Administrațiile statelor membre, în special cele mai noi, care de dată recentă a trecut eh, prin implementarea acquis pot să își împărtășească experiența cu statele din parteneriatul estic. Sigma este un instrument comun cu OCDE și la fel este un schimb de bune practici mm, la nivelul administrației și managementului. Dacă mai aveți răbdare, aș încheia referindu-mă la alte câteva instrumente de care dispunem pentru statele din parteneriatul estic. Vă vorbeam de posibilitățile tematice oferite de instrumentul de uh, dezvoltare și cooperare. Uh, apoi, uh, e vorba de instrumentul care se referă la mediu, cetățeni, um, componenta de migrație și siguranța alimentară. Apoi, uh, instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Cred că este un instrument la care Parlamentul ține foarte mult uh, și pentru toate statele din parteneriatul estic um, lansăm apeluri locale pentru a consolida um, activitățile ce țin de drepturile omului, dar într-o țară cum e uh, Belarus, uh, E important să avem cartiere generale, inclusiv la nivel regional. Instrumentul pentru stabilitate este um, administrat de Serviciul de Acțiune Externă și se adresează um, crizelor zonelor de conflict. Um, dau exemplul Nagorno-Karabakh sau Transnistria. În fine, um, facem eforturi și sub instrumentul de cooperare pentru siguranță nucleară, promovând siguranța nucleară și încercând să uh, finalizăm um, curățarea zonei Cernobâl. Ceea ce îmi permite să trec la provocările cu care ne confruntăm, pe care le-am constatat în uh, punerea la oaltă acestei panoplii de instrumente. De unde și uh, noua propunere pentru instrumentul european de vecinătate. Am uh, făcut pași important în politica de vecinătate pentru a alinia mai bine politicile noastre cu asistența financiară. Dar poate că tot nu am ajuns suficient de departe. Așa încât, indiferent de ce țară e vorba, analizăm foarte atent Eh, care este agenda UE bunoară în Ucraina și ce tip de asistență eh, putem oferi. Eh, agenda politică și finanțarea merg mână în mână. Cred totuși că putem face mai mult, încercând să implicăm toate părțile interesate și adresându-ne tuturor tipurilor de activități din aceste state. Sigur, uh, încă mai sunt multe de făcut. Un element important este societatea civilă și e important să avem un astfel de parteneriat cât mai direct cu cetățenii. Aici încă se pot face multe lucruri, se pot ameliora um, lucrurile. În ultima perioadă financiară, rolul Rusiei s-a schimbat în mod semnificativ și acest lucru va fi evident în, în noul instrument uh, revizuit, întrucât ne, uh, vom vorbi de acum despre Rusia tot mai mult, uh, nu ca de un partener, ci ca de un uh, vecin. Aceasta a fost o experiență interesantă am uh, stopat anumite programe bilaterale cu Rusia în timp și ne-am concentrat pe rolul Rusiei în programe regionale. Vecinătatea, ca și toate celelalte programe de tip A, fac parte din programul de simplificare și toate instrumentele propuse în uh, noul cadru financiar multianual vizează armonizarea și simplificarea asistenței financiare. Cum spuneam, încercăm să diferențiem uh, sprijinul pe care îl acordăm potrivit principiului more and more, însă, sigur, acesta trebuie adaptat pe teren pe măsură ce dobândim experiență și vedem în ce fel reacționează statele partenere, cum reacționează în special la aceste stimulente. Capacitatea de absorție a fost uh, mai degrabă bună și îmi face plăcere să raportez că până acum uh, fondurile au fost utilizate în proporție de 100%. În ce privește execuția bugetară, suntem undeva la 99% în ultimii șapte ani. Dar dacă ne uităm mai atent, recunosc că anumite țări, pentru anumite programe, s-au confruntat cu anumite probleme vizând absorția. Însă, tocmai de aceea, niște proceduri simplificate vor ameliora situația în anii care vin. La fel, în ce privește susținerea bugetară, am trecut de 50% nivelul uh, de uh, transfer al uh, sumelor, sporim condiționalitatea, solicitarea pentru transparență și o mai bună administrare și legăm toate aceste lucruri de implicarea societății civile. Ținând seama de cerințele programelor. Recunosc că nu trebuie să ne culcăm pe lauri și merită să facem eforturi suplimentare aici. Ameliorarea sinergiilor între diversele instrumente rămâne o provocare, iar răspunsul e probabil în bună cooperare între Serviciul de Acțiune Externă și DG-ul nostru. De asemenea, în relația cu delegațiile în teritoriu, care monitorizează activitățile. Însă probabil trebuie să facem un efort mai mare de explicare a diverselor instrumente și asta către toate părțile interesate. Ca răspuns la aceste provocări, în ce privește poziția de GDEFCO, am elaborat o așa agendă pentru schimbare uh, anul trecut. Uh, a fost uh, aprobată de Parlament și de Consiliu și ne-am angajat prin aceasta să oferim o susținere mai țintită pentru a obține un impact maxim și rezultate. Și sper ca în viitorul cadru financiar multianual Uh, vom putea avea un impact mai mare cu intervenții sectoriale uh, mai puțin importante. Revizuirea din 2011 a dus la uh, o diferențiere mm, sporită și la impunerea principiului more for more. Susținem tot mai mult societatea civilă și consolidarea, construirea democrației. Am uh, încercat să fuzionăm, cum spuneam, mai multe instrumente și am propus un cadru simplificat, însă Richard vă va explica mai multe în doar câteva minute. Și am încercat să punem toate aceste elemente în regulamentul uh, instrumentului european pentru vecinătate, respectiv mm, noua propunere care încă așteaptă să fie finalizat la Parlament și Consiliu. Încercăm să ne concentrăm mai mult pentru, pe alinierea între ajutorul financiar și politicile uh, generale ale Uniunii Europene. Se merge pe diferențiere, adică niveluri de finanțare diferite în funcție de performanță și stimulente potrivit abordării mai mult pentru mai mult, more for more. Obținem susținerea Parlamentului, în special pe componenta de simplificare, inclusiv o programare simplificată. Sperăm în susținere, de asemenea, um, pentru concentrarea pe mai puține priorități și ne bazăm pe înțelegerea Parlamentului și a Consiliului, în special uh, uh, relația cu Rusia așa încât următoarea ediție a instrumentului pentru vecinătate să se concentreze în mod exclusiv asupra celor șase state din parteneriatul estic. Acestea fiind spuse, domnule președinte, mi-aș încheia intervenția și cei care s-au pierdut în detalii uh, pot să consulte uh, slide-urile care au fost deja distribuite și pe hârtie, însă, desigur, vă stau la dispoziție. Um, abordarea noastră este una holistică și cuprinzătoare. Am încercat să uh, aducem împreună un număr maxim de instrumente de finanțare. Am lucrat cu uh, agențiile și um, experiența câștigată e transpusă în proiectul de reformă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Cornaro, pentru această prezentare excelentă și acum vom trece la al doilea vorbitor care reprezintă Banca Europeană pentru Investiții, Alex Heinz Ober, care este director pentru operațiunile din afara Uniunii Europene. Avem o mică întârziere și având în vedere numărul de vorbitori, o să vă rog să fiți cât mai conciși în observațiile dumneavoastră pentru ca și uh, colegii noștri din comisie să poată să vă adreseze întrebări. Domnul Obers? Uh, can I hand over to you? Ah, it's in the front there. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a prezenta activitățile Băncii Europene de Investiții. Permiteți-mi să vă reamintesc Cine este Banca Europeană de Investiții? Suntem Banca Uniunii Europene. Ca urmare, acționarii BEI sunt statele membre. Finanțăm proiecte care uh, respectă obiectivele Uniunii Europene și facem acest lucru cu ajutorul expertizei pe care am dobândit-o în uh, peste 50 de ani de funcționare, ceea ce înseamnă că nu ne uităm la proiecte numai din perspectivele financiare, nu procedăm ca o bancă comercială obișnuită, nu facem numai analize financiare, ci ne uităm și la aspectele tehnice și la aspectele economice ale fiecărui proiect. Uh, pentru a ne asigura că proiectul în ansamblul său este sustenabil și fezabil din punct de vedere bancar, tehnic și economic. Astfel, sprijinim politicile europene. Evaluarea noastră acoperă și aspectele de achiziții publice și aspectele de mediu pentru a ne asigura că fiecare proiect pe care îl finanțăm este conform cu achiul uh, Uniunii Europene. Activitățile din afara Uniunii Europene sunt acoperite cu ajutorul mandatelor externe și avem trei categorii. Asta pentru a vă explica unde se încadrează politica de vecinătate. Ne axăm în primul rând pe țările aflate în proces de preaderare, țări candidate, cum sunt Croația, Georgia, de exemplu. Apoi, pe vecinătatea europeană de sud și de est și ne axăm și pe uh, dezvoltare în Africa, Asia și America Latină. Asta pentru a avea imaginea uh, largă a acțiunilor noastre. Uitându-ne acum spre est, aceasta este harta care arată unde intervenim. În primul rând, bineînțeles, în par- țările parteneriatului de est, Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia. Uh, nu suntem uh, încă activi în Belarus. Sigur, acțiunile noastre sunt coordonate îndeaproape cu Comisia Europeană și cu Serviciul European de Acțiune Externă. În Azerbaijan sperăm să ne începem acțiunile foarte curând. Suntem acum în ultimul stadiu de negociere a unui acord cadru. Acest acord este necesar pentru ca BEI să poată să își înceapă intervențiile, acțiunile într-o anumită țară. De asemenea, funcționăm și în Rusia, așa cum s-a spus mai devreme, în contextul politicii de vecinătate și în Asia Centrală, în Kazahstan și Tajikistan. Acum, vorbind despre obiectivele mandatului nostru, ei bine, punem accentul pe dezvoltarea sectorului privat la nivel local, sprijinind mai ales întreprinderi mici și mijlocii. Al doilea accent cade pe dezvoltarea infrastructurii economice și sociale, și aici avem acțiuni care merg de la infrastructura rutieră la infrastructura de frontieră sau proiecte educaționale. În al treilea rând și nu în cele din urmă, ne concentrăm pe reducerea mm, impactului schimbărilor climatice. Bineînțeles, acesta este un principiu de bază care figurează în mandatul uh, nostru. Ce am uh, realizat până acum în contextul parteneriatului estic. O să vă dau sumele pe ani, sumele totale imediat. Aceasta această sumă se ridică la 2,5 miliarde de euro, suma totală în mandatul nostru și principala țară beneficiară este Ucraina și acest lucru se explică Uh, și prin dimensiunea acesteia, uh, ea a beneficiat de 70% și este urmată de uh, Georgia, Moldova și Armenia. În termeni per capita, Georgia și Moldova uh, sunt beneficiarii principali din regiune. Dacă ne uităm acum la nivel sectorial, BEI a finanțat mai ales transporturile și energia. Sunt sectoarele tradiționale unde încep de obicei activitățile BEI și apoi acestea se extind și în alte domenii, sigur, în conformitate cu uh, mandatul nostru care pune accentul pe uh, sprijinul IMM-urilor în proporție de aproximativ 30% și acțiunile climatice pe care le-am uh, menționat mai devreme, nu sunt numai un obiectiv de eligibilitate, ci uh, ele se regăsesc și în uh, celelalte domenii pe care le finanțăm noi. De exemplu, ne asigurăm că acțiunile din uh, sectorul transporturilor pe care le finanțăm respectă în același timp obiectivele climatice. Iar aceste proiecte se ridică la 30% din totalul proiectelor finanțate. Acestea sunt activitățile noastre întreprinse în conformitate cu mandatul în țările din parteneriatul estic. Perioada mandatului este s-a scurs până la sfârșitul anului trecut, 2012. Este o perioadă tipică de start-up, de demarare, de stabilirea contextului pe teren. Apoi, din 2010, am uh, generalizat, să spun, uh, complet programele noastre de sprijine. În 2012, împrumuturile pe care le-am acordat în conformitate cu mandatul în aceste țări s-au ridicat la 920 de milioane de, de euro. Iar acum, BEI și-a atins viteza de croazieră și suntem convinși că putem continua în același ritm și pe viitor. Care sunt lecțiile pe care le-am învățat în cursul acestui prim mandat pentru regiunea despre care vorbim în țările partenere. În primul rând, avem nevoie de o relație strânsă de lucru cu toți actorii implicați, guvernele, promotorii de proiecte. Această relație este elementul cheie, este rațiunea noastră de a exista. Uh, și mă refer la partenerii noștri, delegația Comisiei Europene, uh, Serviciul European de Acțiune Externă și ne asigurăm că sprijinim proiectele care aplică cel mai bine practicile europene pe teren. Domeniile cheie pentru noi depășesc bineînțeles, uh, uh, simplul act de finanțare, pentru că ceea ce ne interesează este pregătirea proiectelor, este să ne asigurăm că criteriile de mediu și criteriile de achiziții publice ale Uniunii Europene sunt respectate în proporție de 100%, pentru că acestea sunt factorii cheie care contribuie la îndeplinirea obiectivelor UE în această zonă. Și domnul Cornaro a vorbit deja despre um, combinarea asistenței tehnice cu granturile de investiții, un lucru esențial și pe teren observăm uh, uh, un număr foarte ridicat de proiecte, o nevoie ridicată de investiții în regiune, însă trebuie să ne asigurăm că acordăm sprijin în perioada de implementare a acestor proiecte prin intermediul uh, granturilor și prin intermediul asistenței tehnice. Ce am realizat? Ei bine, cum ați văzut și mai devreme în grafic, am lucrat foarte mult în sectorul transporturilor și al energiei și după evaluarea intermediară a mandatului nostru, am uh, accelerat activitățile și cu sectorul privat, finanțarea IMM-urilor și ne-am dorit să ne concentrăm de acum înainte pe sprijinirea implementării proiectelor, așa cum am spus mai devreme. Acel sprijin combinat Comisie Europeană și uh, BEI. De asemenea, ne dorim să întărim uh, în continuare relațiile instituționale, nu numai pentru implementarea proiectelor și pentru finanțare, ci și pentru a transmite valorile europene în aceste țări. Dorim să ne întărim uh, prezența locală, am început să deschidem birouri în regiune. Avem astfel de birouri în uh, țările deschidem uh, astfel de birouri și în țările partenere. Vom avea un birou foarte curând în Moscova. Colaborăm cu, cu delegația Comisiei Europene de pe teren și Uh, dorim să ne continuăm acțiunile în contextul proiectelor de mediu și în contextul proiectelor de educație. Rusia nu face parte din parteneriatul estic, însă considerăm uh, că Rusia este deosebit de importantă. Trebuie să discutăm cu partenerii, trebuie să discutăm însă și cu Rusia în calitate de țară vecină. În colaborare cu Comisia Europeană și cu uh, Serviciul European de Acțiune Externă am identificat trei domenii în care putem uh, să facem mai mult și anume finanțarea IMM-urilor, finanțarea proiectelor care intră în programe de modernizare și, și proiectele de eficiență energetică. Pentru 2013 am semnat împrumuturi de 200 de milioane de euro în favoarea Rusiei. Vă mulțumesc pentru atenție și în încheierea aș dori să mai fac o ultimă observație legată de mandat și de garanții. Este un instrument uh, deosebit de util pentru noi. Ați auzit despre discuțiile care au avut loc după criza financiară cu privire la ratingurile pe care trebuie să le primească băncile, inclusiv BEI, și ne bucurăm foarte mult că am reușit să menținem ratingul de AAA care ne permite să investim bani pe piețele de capital uh, cu uh, o rată de profitabilitate cât mai ridicată. În același timp, în Est, BEI nu a avut nicio problemă legată de garanții și acest lucru este interesant din punct de vedere bugetar și dacă ne uităm dincolo de ceea ce am făcut în țările din parteneriatul estic pe această întreagă perioadă de cooperare care depășește 2013, vedem că BEI a recurs la garanții numai de două ori, odată în ex-Iugoslavia și odată în Argentina în 2003 și ambele și toate sumele au fost recuperate. Deci este un instrument foarte eficient din punct de vedere bugetar și din perspectiva BEI. Uh, este foarte important pentru noi că reușim să menținem uh, ratingul de AAA. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare excelentă uh, și pentru că v-ați respectat timpul de vorbire. Și acum vom continua cu următorul vorbitor, domnul Olaf Osica, care este directorul Centrului pentru Studii Estice din Polonia și ne va prezenta o viziune critică privind managementul uh, și implementarea de către Comisie a uh, proiectelor finanțate de Uniunea Europeană în țările din parteneriatul estic. Uh, for... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația pe care ați lansat-o pentru a vă face aici o prezentare critică. Uh, deci, uh, așa am să și procedez. Mai întâi, Vreau să vă reamintesc că uh, unii factori de care trebuie să ținem cont, uh, pentru că nu este vorba doar de bani, <clears throat> este și vorba și de modul în care cheltuim banii și este, trebuie să ținem cont și de actorii cu care avem de-a face. Parteneriatul estic uh, a luat ființă acum patru ani și este o perioadă foarte scurtă pentru o evaluare definitivă, pentru concluzii finale. Eh, este însă momentul pentru a face o evaluare pe parcurs. În același timp trebuie să ținem cont că eh, eh, ne relaționăm la țări care nu operează neapărat într-un, într-un vacum strategic. Există diferite proiecte de integrare, vamale comerciale cu Rusia, fără Rusia și noi monitorizăm în cadrul parteneriatului estic situația politică din toate aceste state. Ehm, eh, observăm, de exemplu, că eh, Rusia eh, nu are instrumente de vecinătate bine definite din punct de vedere strategic, dar oferă acces liderilor politici și economici la facilitățile sale uh, într-o manieră deschisă. Deci, uh, uh, deci, din punctul acesta de vedere, Rusia este mai eficientă, am putea spune, decât uh, Uniunea Europeană în parteneriatul său estic. Apoi avem de-a face cu șase state foarte diferite, cu ambiții diferite, cu nevoi diferite, cu obiective și năzuințe diferite. Și acestea trebuie avute în vedere atunci când discutăm modul în care Uniunea Europeană oferă asistență și finanțare acestor state. Și, nu în ultimul rând, trebuie să ne reamintim că marea întrebare trebuie să o avem în fața ochilor tot timpul. Ce urmărim până la urmă cu acest parteneriat estic? Care este obiectivul final? Care sunt așteptările noastre față de aceste state asistate? Vorbim despre un potențial viitor în, în, în Uniunea Europeană, acestor state vorbim despre o integrare pur economică, de parteneriate strategice. De aceste obiective financiare depinde foarte mult modul în care ne cheltuim banii, modul în care ne stabilim prioritățile. Deci câtă vreme noi nu știm care este obiectivul final, nici noi, nici partenerii noștri, trebuie să acceptăm că există o, un scepticism în a răspunde la uh, solicitările noastre de reformă. Acum, în ce privește instrumentul uh, european de vecinătate și parteneriat, uh, mă mă bucur că am uh, avut deja această prezentare cu toate fondurile alocate, cu, cu prezentarea generală a programului. E însă în continuare dificil să uh, ne dăm seama exact câți bani cheltuie Uniunea Europeană pe acest parteneriat. La început era vorba de 600 de milioane de euro. Uh, între timp vorbim de 2,8 miliarde și cred că, într-adevăr, uh, aceasta este suma corectă. Dar nu este clar, mai ales pentru statele partenere, de unde provin uh, banii. Pentru că uh, foarte multe fonduri din, din banii acolocați pe proiecte sunt dispersate. Când vorbim cu partenerii noștri din țările partenere, știm, știm să le spunem că există instrumentele principale uh, Uh, pentru creșterea capacităților instituționale, că există un forum pentru susținerea societății civile, că există asistență tehnică, într-o oarecare măsură, dar dacă ar trebui să le spun colegilor mei uh, ucraineni sau georgieni că uh, avem la dispoziție 2,8 miliarde de euro pentru Uh, disponibilizați pentru acest parteneriat uh, estic ar fi cu adevărat surprinși, pentru că eu cred că ei chiar nu știu că există aceste sume uriașe la dispoziția lor. Deci, uh, e foarte dificil să comunici această, acestor parteneri structura extrem de complexă a finanțării europene. Aș vrea să explic de aceea care este în experiența noastră percepția la nivelul partenerilor noștri europeni. Eh, mai întâi, eh, sigur, acest instrument este văzut ca un instrument care mijlocește eh, progrese, în special tehnice, pe termen scurt, dar nu neapărat este un instrument de sprijinire a progresului pe termen lung. Asta și pentru că ă, aceste state partenere nu știu dacă există o perspectivă deschisă până la aderare pentru ele sau nu. Deci ă, ele nu asociază fondurile europene neapărat cu ă, nevoia schimbării felul în care funcționează lucrurile în, în, în țările respective. După patru ani se pare, de exemplu, că nu există efecte tangibile în plan politic, uh, schimbări majore care s-ar fi petrecut datorită acestor fonduri. Uh, dacă uh, întreb funcționari din administrație sau, sau cetățenii de pe stradă ce le-au adus aceste fonduri, ei nu pot identifica aceste prodecese. În UE, în Georgia, în Moldova, UE nu este un Factor de care se ține cont uh, în viața cotidiană. Poate că e și o problemă a faptului că ne lipsește un mecanism de condiționare pozitivă, un fel de more for more, mai mult pentru mai mult majoritatea reprezentanților uh, aparatului administrativ din țările respective spun că nu au niciun fel de motivație să fie implicați în uh, activitatea de, de reformare pentru că uh, pentru că oricum primesc o mare parte a fondurilor fără niciun fel de condiționalitate. Deci consider că există există niște bani în plus pe care primesc pentru o activitate în plus, dar nu există o motivare eh, suficientă pentru a trece dincolo de un anumit eh, cadru. Pentru noi, eh, tocmai de aceea este important să continuăm cu această abordare more for more, mai mult pentru mai mult. Trebuie să fim de asemenea flexibili în cheltuirea, în alocarea sumelor pentru a putea răspunde la schimbările care au loc. Uh, într-un domeniu sau altul. În, uh, poate că uh, ați observat că în aceste șase state schimbările politice și sociale se petrec uneori chiar peste noapte. Deci trebuie să-i susținem pe aceia care, într-adevăr, sunt dispuși să facă eforturi mai susținute pentru a progresa. Deci pare deocamdată că e, suntem împietriți într-un fel, într-o relație E, rigidă cu aceste state partenere și că nu putem, uh, cel puțin în mod suficient, uh, susține eforturile suplimentare ale celor care într-adevăr sunt, uh, care sunt interesați să progreseze. Și apoi, nu în cele din urmă, în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, Trebuie să ne revizuim atitudinea în ce privește partenerii noștri direcți, beneficiarii, interlocutorii. Până acum uh, ne-am adresat în special administrației și guvernelor statelor uh, vizate. Dar trebuie să uh, ne adresăm și populației, nu doar marilor ONG-uri sau reprezentanților societății civile, dar trebuie să susținem uh, persoanele care sunt uh, pro-europene. Uh, doar faptul că ai niște competențe în a accesa fonduri europene nu înseamnă că ești pro-european, cu adevărat. Deci trebuie să trecem dincolo de acest uh, front administrativ, să pătrundem mai profund în societate, să devenim mai vizibili în societățile respective. Pentru că fondurile europene nu sunt vizibile pentru populație, sunt vizibile pentru administrația publică, pentru că există seminarii, oamenii vin și pleacă la schimburi de experiență, dar dincolo de nivelul administrației publice, UE nu există în, în, în, în conștiința oamenilor ca, ca un factor uh, care ar putea fi cu impact decisiv în viața cotidiană a cetățenilor. Deci după patru ani uh, vedem că uh, condițiile sociale și economice din statele parteneriatului estic fie că au rămas aceleași, fie chiar s-au deteriorat. Uh, Ucraina este, de exemplu, uh, un stat în care lucrurile uh, s-au deteriorat. În Belarus avem un mare semn de întrebare. Moldova se străduie să, să meargă înainte, dar a avut loc recent o schimbare de guvern chiar înainte summitului de la Vilnius care, care riscă să compromită eforturile și, și impulsurile care Uh, existau până de curând în, uh, în, în Moldova sau chiar și în Georgia. După cum s-a spus deja, avem nevoie de mai puține instrumente, dar avem nevoie de instrumente prioritizate. Elitele politice ale anumitor state nu sunt neapărat interesate în a se integra cu adevărat uh, cu Uniunea Europeană. E, pentru aceste state ar trebui ca în mod prioritar să vizăm populația, tinerii, Trebuie apoi să mai simplificăm procedurile. Cu cât mai eh, sofisticate sunt eh, procedurile eh, de accesare a fondurilor, cu atât mai descurajant este accesarea fondurilor atât pentru administrația publică cât și pentru societate, pentru populație. Și o ultimă observație. Trebuie să reușim să explicăm oamenilor mai bine câți bani există cu adevărat la disponibilitatea lor, la dispoziția lor. Uh, pentru că, pentru că în statele parteneriatului estic nimeni nu crede că într-adevăr îi așteaptă aproape 3 miliarde de euro dacă sunt dispuși să îndeplinească anumite condiții. Câte vreme noi nu reușim să explicăm acest lucru, câtă vreme nu reușim să transmitem acest mesaj, uh, întotdeauna Uniunea Europeană va fi comparată de administrația publică, de administrația guvernamentală, cu, uh, un, cu, cu Rusia, de pildă, ca un factor care, uh, care oferă bani uh, în anumite condiții. Apoi, uh, uh, Rusia este mult mai prezentă decât noi, pentru că și limba în administrația publică este limba rusă, deci uh, Uh, deci Rusia are o prezență și prin fonduri și prin aspectul cultural mult mai puternică. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Uh, vă mulțumesc și pentru uh, concizia și prezentarea subcintă pe care ați făcut-o și cu asta îmi permit să trecem mai departe la prezentarea doamnei Iolanta Tacinska din partea Fundației pentru Studii Europene, Institutul European al Universității din Łódź. Vă rog, doamnă. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitație și această ocazie pe care mi a acordat de uh, vorbi în fața unei uh, atât de distinse audiențe. Acționând de multă vreme în uh, această zonă a parteneriatului estic, pot să spun că Uniunea Europeană a făcut mari eforturi de expertiză în uh, ameliorarea uh, politicii de vecinătate și să consolideze procesele democratice în aceste țări. Astăzi încă este un moment oportun pentru a avea în vedere așa ceva. Iată de ce sunt încântată să mă aflu astăzi aici și să vă prezint experiența mea personală. Am muncit vreme de 10 ani într-un stat al parteneriatului estic și echipa mea am primit un mandat cuprinzător pentru a oferi asistență în consolidarea capacităților statului de a se apropia de standardele UE, în special în prioritizare, evaluare, uh, livrarea unei legislații adecvate și consolidarea uh, capacităților la nivel instituțional și administrativ. Deși întâlnirea de astăzi se concentrează pe găsirea celui mai bun modus operandi pentru alocarea financiară din partea uh, UE în cadrul inițiativei Parteneriatului Estic, din punctul meu de vedere, ar trebui analiza noastră să uh, abordeze două perspective, adică contextul UE și al țărilor din parteneriatul estic, cât și din perspectiva uh, celor care implementează în mod direct uh, asistența tehnică. Potrivit experienței mele personale, uh, care provine într-o observație de lungă durată asupra acestor activități, m-aș bucura să vă pot oferi și câteva recomandări mm, adresate atât donatorilor cât și beneficiarilor acestor finanțări. m-aș baza pe trei cuvinte cheie. Metodologie, analiză și durabilitate. Acestea sunt cele trei axe cheie. Dacă îmi permiteți, acum am să vorbesc întâi de contextul donator-beneficiar. De când asistența tehnică s-a concentrat pe transpunerea, consolidarea și implementarea unor arii specifice ale achiului comunitar. Această asistență a devenit un instrument cât se poate de practic, oferind uh, un impuls intelectual beneficiarului, care trebuie să-și poată spori capacitatea administrativă și, ca atare, să dezvolte o structură instituțională solidă pe termen lung. Așa cum arată practica, pentru a fi eficientă, asistența tehnică trebuie să fie adaptată și să se bazeze pe o abordare urmărind cererile și nevoile. Așa încât fiecare inițiativă să fie pertinentă și decisivă pentru procesele de transformare în statul beneficiar. Asistența tehnică trebuie să se bazeze și pe abordarea bazată pe acord. Altfel spus, uh, găsirea unor aranjamente Um, asupra cărora se cade de acord dinainte. Adică Uniunea Europeană oferă susținere pentru reformele necesare, în timp ce beneficiarul, în schimb, se angajează să lanseze și să implementeze uh, reformele în chestiune. Totuși, pentru ca instrumentul de asistență tehnică să fie eficace, trebuie să se bazeze pe cel puțin două condiții Sarcinile asumate trebuie să fie de actualitate și bine definite de către beneficiar și de donator. Și în al doilea rând, statele din parteneriatul estic, respectiv autoritățile responsabile pentru uh, implementare, trebuie să fie indicate cu precizie în avans. Un uh, schimb direct de experiențe uh, naționale în transpunerea normelor europene în sistemele naționale reflectă într-adevăr natura reală a asistenței tehnice. Vorbim, desigur, de uh, schimbul de bune practici, care aduce o valoare adăugată uh, pentru beneficiar. Însă, pentru moment, acestea Uh, nu sunt suficiente. Din experiența mea personală, pot să spun că pentru moment există uh, mulți uh, funcționari publici din statele parteneriatului estic care sunt cât se poate de bine educați, care stăpânesc limbile străine, care au acces la informații. Așa încât asistența tehnică acum trebuie să fie de natură mai pragmatică motoul ar fi de a înrădăcina în măsura posibilului standardele UE în uh, guvernanța uh, statală a beneficiarilor, încercând implementarea unor mecanisme de cooperare și uh, munca de zi cu zi. Este de asemenea un moment uh, adecvat astăzi să ne gândim la aspectele noi aduse de asistența tehnică dat fiind uh, acordurile de asociere care uh, sunt finalizate sau în curs. Iar din punctul de vedere al asistenței tehnice, apare o situație destul de uimitoare. Anume, atitudinea delegaților UE vis-a-vis -vis de implementare, implicarea lor în susținerea beneficiarului și în pregătirea pentru procesele de negociere. Unele delegații sunt uh, absolut împotriva implicării echipelor de proiect în negociere sau în pregătirea pentru rundele de negociere. Iar alte delegații sunt uh, pentru implicarea echipelor de proiect. Câteva observații din partea beneficiarului. Una dintre misiunile cheie ale asistenței tehnice este de a convinge beneficiarii că politica de integrare europeană trebuie uh, urmărită ca o măsură de politică internă și nu externă. Odată ce un acord de asociere este semnat, Mm, se trece la uh, un angajament legal. Uh, continuarea uh, acestui uh, acord devine obligatorie și uh, întreaga legislație trebuie să fie aliniată la angajamentele uh, internaționale. Dat fiind că aproximările legislative sunt instrumentul uh, viitor al acordurilor de asociere, e nevoie de o revizuire substanțială, de un temei instituțional solid și mecanisme și proceduri uh, temeinic uh, gândite atât la nivel legislativ cât și executiv. Trebuie, prin urmare, să elaborăm ceea ce am putea numi o nouă paradigmă a procesului de aproximare legislativă, bazându-ne pe o metodologie um, comună. Pentru a, a fi eficace, uh, statele din partener estic trebuie să-și poată dezvolta o administrație publică modernă și eficace la nivel central, regional și local. Prin urmare, competențele funcționarilor publici care uh, au sarcini vizând uh, integrarea europeană trebuie uh, actualizate mereu, iar asistența tehnică are un rol foarte important tocmai aici în programe de formare specifice pentru funcționarii publici și specialiști în integrare europeană. De asemenea, uh, formarea formatorilor este importantă. Așa încât fondurile europene ar trebui să fie direcționate către mm, formarea, educarea Eh, deputaților, a întregului sistem parlamentar și alte grupuri profesionale sau uh, alte eh, profesiuni, cum ar fi judecătorii, uh, avocații, traducătorii și așa mai departe. Aș dori să spun că până în 2012 Proiectul pe care l-am condus eu a fost singurul proiect de asistență tehnică finanțat de Uniunea Europeană care a funcționat în relație cu administrația ucraineană. USAID este cât, poate, cât se poate de activ în zonă și are o componentă în vederea integrării europene, dar nu prea știu ce să facă cu ea. Un alt rol cheie al asistenței tehnice este, așa cum toată lumea a spus deja, lansarea uh, platformelor de informare, a centrelor de informare, organizarea unor campanii de informare, tocmai pentru a sensibiliza societatea civilă. Și, din nou, din uh, propria mea experiență pot să vă spun că în uh, Ucraina am uh, lansat împreună cu EU um, USAID am um, lansat asemenea campanii de informare Um, operating in the Eastern Partnership region, uh, technical uh, assistance. Asistența tehnică încearcă să organizeze Um, clustere de specialiști foarte bine formați. Specificul regiunii este că partea leului din activitate este probabil deja efectuată de specialiștii locali și nu de cei externi. Totuși, implicând experții europeni, implicându-i mai degrabă ca mentori. Valoarea adăugată pentru orice beneficiar vine în momentul în care uh, aceștia sunt în măsură să absorbă expertiza uh, UE pe baza proprii responsabilități sub ghidarea acestor um, formatori um, experți europeni. E bine de uh, alcătuit o listă de experți europeni, experți europeni um, care pot fi recomandați um, statelor din parteneriatul estic, care pot fi direcționați uh, către cei care pe teren um, sunt cât se poate de implicați. Mai mult decât atât, finanțarea UE ar trebui să fie alocată de asemenea um, pentru inițiative internaționale mai vaste și menționez uh, adunarea parlamentară Euronest care ar fi o platformă perfectă pentru dezbaterea interparlamentară între Uniunea Europeană și statele parteneriatului estic. De asemenea, CorLab, un forum de dialog între autorități locale și regionale. Câteva observații acum referitoare la cei care implementează în mod direct asistența tehnică. Eforturi substanțiale uh, trebuie să facă și aceștia și, mm, dată fiind lunga mea experiență, pentru a obține uh, un succes mm, în dezvoltarea uh, legislativă și politică, asistența tehnică trebuie să aibă o abordare unitară și cu o percepție corectă a realităților locale. Asistența tehnică este un facilitator, un mediator între uh, uh, părțile implicate în cooperarea la nivel de integrare europeană. Abia atunci uh, poate câștiga încrederea beneficiarului. Cooperarea de zi cu zi cu toate părțile implicate este foarte importantă și menținerea sinergiilor cu diferiții actori implicați pe piața uh, statelor uh, din uh, parteneriatul estic și aș menționa donatori precum Sigma, Twinning, TAEX, UNPD, USAID și așa mai departe. Strategia oricărei asistențe tehnice nu se limitează doar um, la a livra un produs, ci întâi de toate trebuie să obțină niște rezultate tangibile. Prin urmare, orice sarcină asumată de asistența tehnică trebuie să treacă prin trei etape. Etapa uh, pre-service, adică consultări premergătoare, uh, întâlniri de lucru, uh, analiza contextului local, apoi uh, furnizarea de servicii ca atare și asistența um, ulterioară, post-service. Care ar fi uh, unele neajunsuri observate până acum? nu se asigură suficient o memorie instituțională, dacă putem spune așa. Odată ce uh, proiectul de asistență tehnică se încheie, rezultatele sale practic dispar. Nu există acces la alte proiecte similare, nu există legătură între uh, proiectele succesive. Un alt neajuns este cooperarea ineficace între delegațiile uh, Uniunii Europene și uh, echipele de asistență tehnică. Bună oară, lipsa unor întâlniri uh, și informări regulate. deoarece echipele de asistență tehnică au nevoie la rândul lor de ghidaj din partea Uniunii Europene. Apoi, uh, o... Mai am trei minute? Atenție insuficientă din partea delegației UE către pentru um, rezultatele și um, etapele prin care trece asistența tehnică. Adesea, rapoartele pe care noi le înaintăm nu sunt citite lipsa uh, unei continuități sistemice și a unei uh, secvențe coerente um, în obținerea rezultatelor. În fine, percepția uh, finanțării europene ca o alocare de fonduri ocazională în loc de uh, un um, plan uh, bine pus la punct. Dacă îmi permiteți și câteva recomandări, doar trei elemente e nevoie de un progres sistematic al asistenței tehnice, care trebuie definit în mod clar și precis prin criterii, dar nu cu criterii supraestimate sau prea înalte. Cooperarea trebuie nuanțată și consolidată între delegațiile UE și beneficiari trebuie să existe contacte zilnice de lucru între delegații și echipele de asistență tehnică. Și ar fi nevoie de o structură de coordonare care să aducă uh, la oaltă Uniunea Europeană, alți donori, asistența tehnică, pentru a schimba opinii vizând dezvoltarea și a acționa în mod concertat. Și a pregăti uh, ghidarea viitoarelor uh, misiuni de asistență tehnică. In order to use the internal pentru a utiliza susținerea experților internaționali, e de asemenea important să dispunem de clustere uh, de astfel de experți, coordonate de la uh, nivel local, pentru a spori calitatea și relevanța acestei expertize, pentru a evita um, consiliere abstractă și fără uh, urmărire a situației din teren. Din, din uh, partea Ucrainei, a guvernului ucrainean, am uh, a avut uh, uh, un feedback care um, spunea că consilierea era una mult prea abstractă și deloc pragmatică și am fost întrebată ce putem face cu acești experți. Da, ce ne spun uh, ei e bine, dar aceste lucruri nu funcționează pentru noi. Aș recomanda de asemenea punerea în aplicare unor mecanisme de cooperare interstatală, coordonare cu mandatul agențiilor tehnice pentru întreaga regiune. Am să mă opresc acum aici, dar firește sunt deschisă și aștept întrebările dumneavoastră. Îmi cer scuze pentru un discurs poate prea lung. Mulțumesc pentru această prezentare detaliată și acum uh, voi da cuvântul ultimelor, ultimilor doi vorbitori. Urmează reprezentantul perspectivei ONG-urilor, Ana Cristina Link, um, cercetător asociat la Conrad Adenauer Stiftung, Stiftung aici la Bruxelles. Ana, ai cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much for... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați invitat uh, Fundația Conrad Adenauer uh, să participe la această discuție. Câteva cuvinte despre Fundația Conrad Adenauer pentru a vă uh, prezenta organizația noastră. Suntem o fundație politică germană finanțată de bugetul federal. În Germania sprijinim educația civică prin 16 academii educaționale. Din 1962 lucrăm în programe de cooperare internațională prin 80 de birouri locale din 100 de țări la nivel mondial. Avem uh, programe de cooperare multianuală și colaborăm cu parteneri locali și parteneri instituționali. Avem uh, uh, birouri locale în țările din parteneriatul estic, în Ucraina, în România cu un birou de legătură pentru Moldova avem un birou uh, în Lituania care se ocupă de Belarus și un birou în Georgia cu uh, birouri de legătură în Armenia și Azerbaijan. Domeniile noastre principale, guvernanța, uh, sprijinul parlamentar, cooperarea și bugetul nostru anual pentru cooperare internațională se ridică la aproximativ 60 de milioane de euro. Am um, participat la granturi și licitații cu fonduri europene uh, din 2000 și în uh, această calitate am fost invitată să vă prezint experiența noastră. Structura prezentării mele este următoarea. Um, voi vorbi despre conținutul diferitelor proiecte pe care le avem în această regiune, apoi vă voi spune câteva cuvinte despre provocările și bunele practici din procesul de candidatură la proiecte și din uh, procesul de implementare și voi face o comparație între finanțarea UE și finanțarea altor donatori, uh, ca de exemplu cei germani. Așadar, avem uh, mai multe proiecte în uh, regiunea uh, estică, avem un proiect de asistență tehnică de întărire a actorilor non-statali. Este vorba despre proiectul care a fost menționat și la începutul acestei reuniuni. Uh, am devenit unul dintre principalii beneficiari ai facilității pentru societatea civilă. Este un uh, uh, proiect care se ridică la 3,3 milioane de euro, este un uh, contract de prestări de servicii, am fost selectați ca un uh, furnizor de servicii pentru uh, Comisia Europeană. Suntem un consorțiu de 9 parteneri, dintre care 7 sunt ONG-uri locale, Fundația Conrad Adenauer este liderul acestui proiect și um, Um, obiectivul este de a sprijini uh, organizațiile non-guvernamentale um, care participă la proiectul de consolidare instituțională a țărilor uh, partenere. Avem mai multe componente de capacitate instituțională, de sprijin uh, acordat prin um, facilitatea pentru ONG-uri. Uh, de, de asemenea, avem proiecte de consultare a actorilor alte proiecte. Unul dintre ele se află în regiunea Caucazului de Sud. Este vorba despre proiectul Democrația începe cu tine. Este un uh, proiect uh, în valoare de 1,8 milioane de euro și este uh, finanțat prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. Este un uh, parteneriat între ONG-uri europene și ONG-uri locale. Îmi cer scuze pentru această viteză și obiectivul este de a crea mecanisme de sprijinire a participării politice a tinerilor și a grupurilor din mediul rural și din mediul și din comunitățile minoritare. Avem mai multe activități care includ dezvoltarea de programe școlare și de uh, manuale de lucru. Avem un uh, site internet care permite profesorilor să aibă schimburi de opinii. Avem o asociație, profesorii din Caucazul de Sud pentru educația politică. Uh, avem de asemenea simulări de, uh, de uh, ședințe ale unui parlament al tineretului în regiunea Caucazului și am organizat și uh, vizite de studiu la Bruxelles chiar în această săptămână la diferitele instituții europene. Al treilea proiect este cel din Belarus. Aici nu pot să vă spun foarte multe pentru că este un proiect în curs și dacă vă spun prea multe, am putea să-i pune în pericol pe partenerii noștri și chiar implementarea acestui proiect. Deci doar câteva cuvinte. Este uh, finanțat în cadrul programului pentru actorii non-statali. Obiectivul său este de a crea mecanisme de dialog între actorii non-statali și autoritățile locale prin activități de formare, de consultări și dialog, prezentări, vizite de studiu, seminarii, subgranting și uh, cluburi de presă. Asta pentru a vă prezenta vedea ce fel de proiecte implementăm și acum voi vorbi Uh, mai în detaliu despre experiența noastră în diferitele stadii ale procesului de candidatură și de implementare a proiectelor. Voi începe cu uh, proiectul de asistență tehnică. Este un proiect de servicii diferit de celelalte două. Um, acesta a fost publicat în octombrie 2011. Uh, nota de achiziții publice a fost publicată în februarie 2012. Această înștiințare de achiziții publice spunea că trebuia să avem cel puțin un actor non-statal din fiecare țară uh, din parteneriatul estic. Uh, a fost ceva foarte diferit de așteptările pe care le-am avut la publicarea inițială. Am avut șase săptămâni pentru a, ne, uh, pentru a supune o um, declarație de interes. Uh, Apoi am fost invitați la mm, licitație în octombrie 2012 cu un uh, termen uh, până în noiembrie 2012, până când a trebuit să ne elaborăm documentația și să supunem toate documentele. Contractul a fost semnat în decembrie 2012, deci întregul uh, proces a durat cam un an, puțin peste un an. Provocările pentru noi în acest proiect au fost următoarele. În primul rând, necesitatea de a include ONG-uri în consorțiu, un lucru dificil, pentru că, în general, uh, este vorba despre activități uh, lucrative, um, cu profit. Uh, ONG-urile sunt obișnuite să funcționeze cu ajutorul granturilor. O altă provocare a fost necesitatea de a fi înregistrați din punct de vedere juridic în țara respectivă, un lucru care se poate dovedi dificil, mai ales în Belarus. Apoi, fiecare consorțiu trebuia să lucreze cu un ONG uh, local, deci din diferitele țări. ONG-urile acestea de la nivel local au fost uh, asaltate de foarte multe cereri și nu înțelegeau ce se întâmplă. De asemenea, a trebuit să furnizăm foarte multe informații, uh, lucrurile nu erau foarte clare și ne-a fost greu să explicăm acestor ONG-uri partenere locale uh, ce se aștepta de la ele. Uh, Apoi, uh, criteriile de selecție tehnică au fost o dificultate. A trebuit să avem cel puțin trei uh, proiecte mm, uh, transnaționale și în plus, aceste proiecte trebuiau să fie uh, implementate între 2009 și 2012, un criteriu destul de restrictiv. Nu foarte multe organizații și chiar uh, și mai puține ONG-uri uh, puteau să îndeplinească cu ușurință aceste criterii. De asemenea, în procedura de achiziții publice am avut o problemă legată de documentele suport cu privire la criteriile de excludere. Am înaintat documente care trebuiau să dovedească că nu suntem în stare de faliment, că ne-am plătit uh, taxele și cotizațiile și sunt, acestea sunt documente care în general nu sunt aplicabile ONG-urilor care nu fac parte din sectorul privat. Aceleași dificultăți au fost uh, întâlnite și în cazul ONG-urilor uh, partenere de la nivel local. Am uh, cerut și am primit apoi clarificări din partea... Eh, ni s-au cerut, îmi cer scuze, clarificări din partea Uniunii Europene. Am avut un timp de răspuns foarte scurt, un timp care s-a redus la 24 de ore. Totul a trebuit transmis prin fax și a trebuit să ne asigurăm că furnizăm răspunsurile la timp și niciodată nu poți fi sigur uh, că partenerii noștri de la nivel local, deci din țările partenere, puteau fi cu adevărat disponibili în acest termen scurt de 24 de ore să semneze încă un act și să furnizeze încă niște informații suplimentare. Acum, proiectele de tip grant. Proiectul uh, din zona Caucaz a fost un um, proiect transnațional. Licitația a fost lansată în iunie 2008. Uh, în septembrie 2008 s-a publicat uh, um, documentul care detalia um, criteriile și liniile directoare și o scurtă descriere a activităților. Apoi am fost invitați să ne înaintăm candidatura în februarie 2009, un document de 21 de pagini care um, detaliază activitățile, metodologia și sustenabilitatea și a trebuit de asemenea să um, supunem și uh, cadrul de lucru și bugetul. Apoi, în martie 2009 a fost uh, termenul pentru înaintarea dosarului complet de candidatură. Um, selecția s-a făcut uh, în septembrie 2009 și uh, contractul a fost semnat în octombrie 2009. A fost nevoie de o perioadă de evaluare mai lungă având în vedere concurența. Uh, Proiectul uh, tot de tip grant din Belarus, uh, um, licitația a fost lansată în iulie 2011, termenul de participare a fost până septembrie 2011, apoi toate celelalte termene au fost foarte strânse și uh, înștiințarea de selecție a fost publicată în martie 2012, iar contractul a fost semnat abia în iulie 2012. În acel moment, contractul a fost semnat cu delegația UE din Kiev pentru pentru că nu exista o reprezentanță în Belarus, iarăși o procedură destul de lungă. Dar poate că e vorba de implicațiile pe care le-a avut un caz foarte specific uh, dintr-o țară specifică cum este Belarus. Acum, proiectele de tip grant în general este nevoie de o înregistrare de tip PADOR care este obligatorie și fiecare organizație trebuie să Uh, furnizeze statutul, uh, datele financiare. Este o procedură destul de uh, costisitoare în termen de timp pentru organizațiile locale care nu dispun întotdeauna de documentele necesare și nu știu întotdeauna ce se așteaptă de la ele. Nu există suficiente câmpuri pentru încărcarea tuturor documentelor cerute și am cerut um, să se adauge și fișa de identificare. Helpdesk-ul Pador are un timp de reacție care unor poate fi destul de lent. A trebuit unor să așteptăm chiar uh, luni pentru a primi un răspuns. Deseori primim uh, doar uh, un fragment din manualul PADOR pe care oricum noi l-am citit înainte de a transmite întrebarea. Nu există um, un dosar uniform de candidatură pe diferitele limbi. Uh, Statutul nostru este deocamdată disponibil în uh, germană, în engleză, în portugheză și în spaniolă, pentru că se cere de fiecare dată o limbă specifică. Sunt foarte multe cerințe suplimentare pentru documente pe licitații specifice. De exemplu, când uh, candidăm la o anumită licitație, trebuie să ne uh, încărcăm sau să descărcăm statutul în funcție de acțiunea respectivă. Asta mă rog, este o provocare. Apoi, nu există o procedură uniformă de candidatură pentru toate DG-urile Comisiei Europene. De obicei, aplicăm uh, la DG DEFCO, care din fericire are o procedură uniformizată, dar DG Extindere pentru partea de cultură și educație utilizează template-uri și formaturi diferite și chiar sisteme de înregistrare eh, diferite, la fel cum este și cazul eh, DG Justiție. Și cum eh, nu se utilizează un sistem uniform de înregistrare, trebuie foarte des să printăm toate documentele. Deci, în procesul de candidatură sunt anumite mm, bune practici. Suntem în favoarea unei baze de date online unde se pot înregistra documentele suport. Dacă ne uităm la proiectele de asistență tehnică, documentele noastre administrative au aproximativ 600 de pagini și aceste 600 de pagini trebuie să fie um, copiate de trei ori, pentru că așa era Mm, cerința, deci foarte multă hârtie și ar fi mult mai ușor dacă am putea să le încărcăm într-o bază de date online. De asemenea, susținem uh, procesul de candidatură în două etape, așa cum este el disponibil în prezent. Cu uh, stadiul de uh, exprimare a interesului și apoi cu stadiul sau cu etapa de, de candidatură propriu-zisă. Și ultimul punct, cazul specific al proiectelor de asistență tehnică, unde a fost nevoie de parteneriat cu organizații locale, am fi avut nevoie de mai multe detalii um, în prealabil despre rolul acestor organizații locale, pentru că ele nu au obișnuită de a participa la astfel de licitații și trebuie să știe ce se așteaptă de la ele în acest proces. Și acum ajung la partea de implementare. Proiectul uh, de asistență tehnică a fost semnat abia în decembrie 2012. Uh, raportul de început de demarare va fi uh, înaintat chiar în această săptămână și primele activități probabil că vor începe în aprilie 2013. Și dacă ne uităm la experiența din fazele de început, uh, aș menționa patru puncte. Uh, Există o perioadă standard de două luni de mm, început de demarare, așa cum figurează ea în termenii de referință. Și când avem de-a face cu un contract mare, două luni este o perioadă mult prea scurtă. Aș sugera aici o perioadă mai lungă, chiar dacă acest lucru nu a fost luat în considerare până acum. Rolul partenerului și mm, retribuțiile aici avem partenerii clasici dintr-un consorțiu care ne ajută să identificăm experții, dar în același timp ei trebuie să funcționeze și ca helpdesk la nivelul uh, țării respective, la nivelul local și pentru asta nu sunt remunerați direct. Procedurile de aprobare de către Comisia Europeană sunt uh, uneori foarte lungi pentru că uneori este mm, dificil să ne plătim experții uh, Uh, cheie pentru că nu primim avansurile la uh, timp. Avem și o problemă legată de registrarea proiectului pentru că putem înregistra un proiect numai în momentul în care avem un beneficiar, ceea ce în, uh, într-un proiect de asistență tehnică este un minister, însă în cazul nostru este vorba despre societatea civilă. Deci este foarte greu să facem înregistrarea, ceea ce are un efect asupra uh, procedurilor legate de conturile bancare și de plăți. Acum, la proiectele de tip grant, uh, spuneam că uh, proiectele sunt în curs, cel din Caucaz se va termina în aprilie 2013, toate activitățile uh, au fost implementate așa cum au fost prevăzute inițial. Trebuie, a, a fost nevoie de o adaptare a calendarului, acesta din, cazul, din cauza conflictului Azerbaijan-Armenia și din cauza situației generale din uh, Belarus. Nu am obținut uh, aceleași rezultate în proiectul în Azerbaijan din cauza uh, blocajului făcut de către Ministerul Educației, însă putem semnala relații foarte bune și constructive cu delegațiile Uniunii Europene din toate țările. Am colaborat foarte bine cu ele și ne-au ajutat să rezolvăm problemele rapid. Și acum, care au fost provocările în aceste proiecte? În proiectul din Caucaz, conflictul din uh, Azerbaijan-Armenia, situația politică din Azerbaijan, îngrijorările legate de implicarea în uh, primăvara arabă și asta din punctul de vedere al implicării tinerilor uh, în proiectul nostru. Proiectul din Belarus. Belarus este o țară dificilă um, a fost foarte dificil să primim uh, um, facturile în original pentru cheltuielile noastre. Este o țară care funcționează uh, cu bani cash, ca urmare transferurile bancare nu sunt în general posibile. Uh, este nevoie de un cont străin, este dificil de asemenea să transmitem documentele, avem nevoie de foarte multe măsuri de securitate. Nu putem avea o viziune de ansamblu asupra perspectivelor financiare ale proiectului din cauza fragmentării bugetare, fragmentării conturilor și este foarte dificil să înțelegem care este situația financiară a proiectului. Nu este o persoană care să știe tot ce se întâmplă în proiect dar și aici am avut o, pentru ambele proiecte o foarte bună colaborare cu uh, delegația mm, Comisiei Europene bunele practici în implementarea tenderilor, implementarea proiectelor de asistență tehnică și de granturi, ei bine, la nivel general, mm, lucrurile mm, Uh, se funcționează mai bine la nivelul lo- delegațiilor locale ale Uniunii Europene decât la nivelul central, pentru că acestea, bineînțeles, cunosc mai bine situația de pe teren. Uh, semnalăm și flexibilitatea relativă între categoriile uh, bugetului uh, în bugetele de tip grant, pentru că nu avem nevoie de o aprobare prealabilă a fiecărei uh, cheltuieli, lucru care în schimb se dovedește necesar în proiecte de asistență tehnică și necesită un efort administrativ foarte mare. De asemenea, o bună practică este sprijinul ad hoc al Consiliului de Ministri din Europa de Nord Acum câteva cuvinte despre comparația între finanțarea europeană și finanțarea oferită de alți donatori. Finanțarea europeană, și nu vreau să spun asta ca o critică neapărat, însă chiar dacă înțelegem uh, rațiunea din spatele acestor dificultăți, totuși este nevoie de un uh, efort foarte mare uh, legat de cerințele care sunt din ce în ce mai multe, din ce în ce mai înalte și uh, există totdeauna pericolul ca proiectul nostru să fie respins uh, pe motive administrative. Se cer foarte multe detalii, uh, sunt puse foarte multe întrebări în procesul de candidatură. Uh, Formatul uh, templetului bugetar uh, nu respectă neapărat uh, necesitățile Uniunii Europene, este un, baza, este un buget bazat pe activități, spre deosebire de bugetul bazat pe costuri, de unde cerințele Uniunii Europene de a face legătura în permanență între costuri și activități. De asemenea, concurența crește, dar asta nu înseamnă că și fondurile disponibile cresc Apoi, costurile administrative se ridică la 7% în proiectele mm, europene, un mm, cost destul de slab care nu a fost ajustat în ultimul timp în conformitate cu inflația. Apoi, o altă dificultate este dată de rata de schimb, care este o rată de schimb fixată și nu este rata de schimb de pe piață. Și v-aș da exemplul un proiect din Mozambic de 200.000 de euro, unde am avut uh, pierderi de 9.000 de euro tocmai din cauza uh, ratei de schimb, cursului de schimb uh, și uh, TVA-ului utilizat. Sunt foarte multe cerințe de contabilitate care fac viața foarte dificilă pentru organizațiile locale și, în principiu, nu există proiecte pe termen lung și sunt uh, foarte puține oportunități de mm, sprijin instituțional. Uh, în general, se dorește sprijinirea mm, activităților pe termen scurt, activităților pur operaționale. Uh, Acum, uh, finanțarea oferită de guvernul german este de asemenea un contract care a fost atribuit după o procedură foarte dificilă, însă au fost mai puține obstacole. Mm, formularul de candidatură este mai puțin detaliat, bugetul este mai ușor, uh, criteriile sunt adaptabile în funcție de proiect și este mai ușor să înțelegem um, pentru ce proiecte suntem eligibili um, Aici costurile administrative sunt într-un procent mai ridicat. Suntem, avem uh, posibilitatea de a utiliza rata de schimb reală și putem aplica pentru rambursarea costurilor de TVA. De asemenea, sunt posibile și finanțările instituționale, deci nu de fiecare dată este vorba doar de finanțări pe activități. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru atenție. Ana, and, uh, thank you. Mulțumim Ana, și mulțumim că te-ai ținut de timpul care a fost prevăzut pentru uh, această prezentare. Am uh, câștigat mult timp din cel pierdut înainte și acum ultimul vorbitor este Richard T. Bells, uh, șeful diviziei Partenerat Estic, Cooperare general și OSCE de la uh, Serviciul European de Acțiune Externă. ai cuvântul, Richard. Mr. Chairman, Madam domnule președinte, doamnă raportor, vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-ați dat să vorbesc în fața acestei comisii uh, azi. Înțeleg că aveți uh, tot interesul să obțineți o imagine generală a finanțării parteneriatului estic și uh, îmi face plăcere să uh, completez uh, cele prezentate de colegul meu Marcus de la Comisie. După cum știți, uh, nu sunt încă clar definite uh, liniile, capitolele bugetare pentru următorul uh, cadru financiar multianual. În același timp, ne aflăm încă în faza de negocieri cu Parlamentul și Consiliul în ce privește instrumentele de finanțare externă, cum este și instrumentul de politică uh, de vecinătate și parteneriat estic. De aceea, mai întâi vreau să uh, pun discuția de astăzi într-un nou context critic uh, și în lumina uh, summitului de la Vilnius care urmează să aibă loc tot în acest an. Apoi voi vorbi în termeni mă tem, foarte generici despre viitorul instrumentului, respectiv raționamentul Uh, pe care îl prevedem pentru finanțarea pe viitor a acestui instrument. Uh, haideți să vă spun mai întâi uh, cum, cum și unde am ajuns în acești patru ani de parteneriat estic de la summitul din 2009 încoace mai întâi ideea era de a aduce în noi la un nou nivel uh, de angajamente bilaterale și asocieri politică și economică relația dintre UE și partenerii săi de la Est. De asemenea, s-a dorit crearea unui nou cadru de dialog uh, politic. În ce privește relațiile bilaterale, am uh, finalizat negocierile cu cinci din 6 parteneri și am uh, uh, încheiat cu acești uh, parteneri, cinci parteneri, acorde de as- asociere. Patru dintre acești cinci candidați s-au lansat în, nego în negocierile cu privire la acordurile liber schimb cuprinzătoare DCFTA. Astfel de acorduri există și cu alți parteneri din Uh, lume. Uh, negocierile cu Ucraina au fost finalizate în martie 2012, cu Moldova, Georgia și Armenia uh, situația este în curs de finalizare și negocierile cu privire la acordul de asociere cu Azerbaijan sunt și ele în curs. Un al doilea element de asociere politică și integrare economică uh, Uh, încercăm să încurajăm mai mult uh, contactele dintre cetățeni, dintre populații și de aceea foarte multe măsuri au fost luate și în acest sens. Avem uh, acordul de facilitate de relaxare a regimului vizelor, de acordul de admisie cu Armenia și Georgia, negocieri de acest gen sunt în curs de desfășurare cu Azerbaijanul. De asemenea, am oferit posibilitatea și Republicii Belarus de a negocia cu această țară o relaxare a regimului de vize. Această ofertă a fost lansată în 2011, dar din păcate autoritățile de la Minsk nu au răspuns la această ofertă. În ce privește parteneriatele pentru mobilitate, statele membre au uh, deja relații cu Georgia și Armenia, și în ce privește uh, planul de acțiune pentru liberalizarea regimului de vize, uh, Moldova, Georgia și mai recent uh, Georgia au, au ajuns deja la rezultate concrete în ce privește liberalizarea regimului vizelor. După cum a arătat Marcus, această agendă bilaterală a fost uh, însoțită de un sprijin financiar semnificativ. Uh, pentru a vă da doar un exemplu care cred că n-a fost uh, dat în această dimineață, dar a fost comentat de doamna dinaintea mea, programele de asistență au fost până acum structurate în a Uh, ajuta administrațiile guvernamentale să se pregătească pentru noi uh, uh, reforme. Și de aceea și delegațiile noastre din teren au avut contacte dintre cele mai strânse cu administrațiile țărilor respective. Pot de aceea să confirm disponibilitatea, dar și competența delegațiilor noastre uh, în a negocia în mod direct cu administrațiile statelor respective. Avem summituri bilaterale uh, odată la 2 ani, întâlniri ale ministrilor externe uh, anual. S-au realizat și contacte regulate între oficial la nivel înalt și există schimburi în cele mai diverse domenii. Astfel s-a instituit un dialog permanent între parteneri care are ca scop uh, schimbarea, uh, schimbul de bune practici și uh, fructificăm de asemenea și experiența statelor membre ale UE care mai recent au trecut ele însele printr-o perioadă de tranziție importantă. Um, există și schimburi informale, dialogul informal, um, Uh, avem, uh, la acestea participă patru din șase miniștri de externe din uh, statele partenere și recent în Georgia am extins acest dialog general și asupra unui sector specific, cum este cel al transporturilor. Întâlnirile multilaterale sunt susținute de inițiativele emblematice pe care Marcos vi a amintit deja în prezentarea sa. Una din caracteristicile uh, fundamentale ale acestui parteneriat uh, estic este să uh, realizăm un parteneriat dincolo de structurile administrative, deci să nu ne angajăm doar în relații cu administrațiile și uh, guvernele, dar și cu societatea în sens general și în sens extins. Mă bucur de aceea foarte mult că organizații civile din UE și din state partenere au participat la constituirea formului societății civile din cartul parteneriatului estic. Um, și acest uh, forum uh, are acum în statele partenere platforme naționale ale formului uh, societății civile care ajută la monitorizarea implementării diferitelor programe la care se angajează statele partenere. Extindem așadar dialogul dincolo de partenerii guvernamentali și spre partenerii din societatea civilă. Dumneavoastră, ca parlamentar, eh, aveți un rol foarte important de jucat în parteneriatul estic eh, și ne bucură foarte mult că adunarea eh, parlamentară Euronest a luat ființă și că în luna mai acestui an se va reuni din nou. La nivelul autorităților publice locale și regionale există deja o conferință a autorităților respective Uh, din statele partenerie și UE. După cum am spus, uh, au trecut patru ani de la uh, instituirea parteneriatului estic de la Praga și trebuie să ne pregătim pentru summitul de la Vilnius în noiembrie. În februarie, Consiliul Cagre a dezbătut deja această problemă și um, cred că în Vilnius uh, vom putea uh, folosi acest prilej pentru stabilirea unui, unei noi strategii, unui viitor pentru aceste uh, pentru acest parteneriat. Trebuie să reexaminăm disponibilitatea statelor partenere de a pune în practică reformele agreate. Sperăm că până la momentul Vilnius vom fi făcut și noi pași semnificativi Ucraina, de exemplu, știe ce are de, a făcut, de făcut pentru ca Uniunea Europeană să poată semna cu această țară acordul de asociere. Uh, concluziile Consiliului uh, de Afaceri Generale și Relații Externe au fost foarte clare în acest sens. Avem, de asemenea, perspective pozitive uh, și speranța că vom finaliza negocierile cu Moldova, Georgia și Armenia. Uh, sperăm așadar că vom uh, putea consemna un progres și în aceste domenii, dar și în domeniul relaxării regimului vizelor și sperăm să putem progresa și în ce privește așa numita agenda de asoci asociere, adică vorbim de uh, asocierea la calendarul politice europene de vecinătate, ceea ce înseamnă și semnarea unor acorduri de asociere. Uh, în ce privește Georgia, avem uh, eforturi de uh, realizare a unui acord specific pe transport cu perspectiva integrării um, sectorului transportului din statele partenere în rețeaua TNT. Iar în lumina summitului de la Varșovia, Lituania intenționează să organizeze un nou forum economic pentru integrarea partenerilor uh, economici din UE și din uh, statele din parteneriatul estic. Cred că este foarte important, având în vedere că sperăm că vom uh, putea semna în timp cât se poate de scurt patru acorduri cuprinzătoare de liber schimb de tip de CFTA. Deci, cred că toți acești pași vor face posibilă conturarea unei agende pentru viitor acestui parteneriat estic acest proces de conturare a viitorului, sigur că va trebui să țină cont uh, de nevoia unei mai mari diferențieri în a relației noastre cu diferiții parteneri. Uh, pe de-o parte, sigur, trebuie să mergem cât se poate de departe în uh, a susține acele state care au ambiții mai mari. În același timp, um, parteneriatul estic trebuie să rămână un, un punct de reper uh, stabil pentru acele state care au um, aspirații mai modeste în ce privește apropierea de Uniunea Europeană. În ce privește relațiile noastre pe viitor cu aceste țări, avem nevoie de acțiuni concrete suplimentare în trei domenii. Independența justiției, administrație publică eficientă eficientă și eradicarea corupției. Aceste trei direcții de activitate vor trebui să fie cardinale pentru uh, controlarea relației noastre pe viitor cu aceste țări. În ce privește finanțarea pe viitor, ce înseamnă această agendă politică uh, pentru finanțare? Mai întâi vreau să vă reamintesc faptul că uh, Serviciul de Acțiune Externă cooperează foarte strâns cu serviciile dedicate ale Comisiei Europene Uh, în privința tuturor programelor și activităților prevăzute. Avem o cooperare atât pe uh, plan strategic în ce privește alocările pentru diferitele state, um, alocările pentru programele multianuale și așa mai departe. Și mă bucur că această cooperare uh, cu serviciile Comisiei, cel puțin în domeniul politicii de vecinitate, este extrem de productivă și fructuoasă. Dar mai există și raționamentul politic care stă la baza instrumentului european de vecinătate. Acest instrument a, a, se subordonează comunicării a, din 2011 cu privire la politica europeană de vecinătate, care a, este de fapt revizuirea politicii uh, europene de vecinătate inițiale. Și de aici, uh, din această comunicare, preluăm două mesaje care cred că vor juca un rol foarte important și în activitățile financiare viitoare. Mai întâi, noțiunea de a susține mai mult ca și până acum partenerii care s-au angajat fund în, în democratizare și a doua noțiune, care a fost deja amintită aici, uh, principiul more for more, mai mult pentru mai mult. Comunicarea arată faptul că dorim să ne simplificăm cadrul de uh, planificare uh, a programelor și activităților cu partenerii din Est, utilizând o combinație între uh, noi agende de asociere și cadrele uh, de sprijin individual, de susținere individuală, care se bazează pe documentele de evaluare de țară și programele de finanțare Uh, alocate pe uh, fiecare parteneriat, uh, partener în parte. Deci iată care sunt aspectele de care vom ține cont și la finanțare. Indiferent de modul în care se vor schimba aceste priorități în viitor, cred că există trei domenii generale care vor fi reprezentate în toate activitățile noastre. Mai întâi susținem continuarea procesului de uh, integrare economică și uh, dialog politic. În al doilea rând, vrem să uh, consolidăm mai mult uh, contactul dintre oameni și vrem să ne angajăm mai mult ca până acum în contacte cu societatea civilă și în al treilea rând vrem să uh, prioritizăm um, anumite uh, sectoare cheie ale dezvoltării uh, economice, IMM-urile, agricultura, de exemplu și în plus vrem să ținem cont și de Uh, acele sectoare cheie în care uh, identificăm încă de pe acum uh, uh, interconectori foarte importanți între UE și statele partenere. Vorbesc uh, de pildă de transport. Negocierile sunt în curs de desfășurare, după cum am spus. Uh, deci nu uh, pot, fi, nu pot face afirmații prea detaliate în legătură cu noul instrument, nici cu planurile concrete pentru viitor. Dar Permiteți-mi să vă spun următoarele. În primul rând, nu cred că uh, se întrevede o, o schimbare structurală majoră a programului, adică vom avea în continuare uh, programe bilaterale cu statele partenere, vom avea o serie de programe multistatale uh, și vom avea și programe de cooperare transfrontalieră. Cea mai importantă schimbare față de programele anterioare ar putea fi că la nivelul programelor bilaterale, și s-a menționat deja importanța focalizării, prioritizării mai mult a asistenței noastre, adică că aceste programe bilaterale vor fi dezvoltate uh, în uh, funcție de uh, fișele individuale, dacă doriți, ale acestor state partenere. Am luat deja contact cu unele delegații ale statelor partenere pentru a identifica sectoare potențial prioritare pentru cooperarea în viitor. Și tot la nivel bilateral, Trebuie să introducem mai vizibil noțiunea de susținere uh, bazată pe stimulente. Sigur, acum uh, ce înseamnă asta uh, tradus în textul instrumentului european de vecinătate este încă de văzut. În fiecare fază a procesului vom dori însă să introducem și elemente de stimulare – Adică față, să existe față de alocările inițiale pentru fiecare stat partener posibilitatea de a face uz de anumite stimulente care să oglindească la rândul lor uh, angajamentul și ambiția uh, ieșite din comun ale acestor state în a merge înainte. De asemenea, vrem să prevedem pentru noul cadru financiar multianual posibilitatea de a ajusta mai flexibil decât până acum uh, alocările uh, pentru fiecare stat partener în lumina progreselor realizate. Și după cum Arc a spus, uh, deja în instrumentul actual au existat programe de stimulare, așa numitele IPIC, care reprezentau un fel de bonus pentru acele state care uh, progresau mai bine decât altele în reformele angajate. Deci toate aceste uh, uh, modificări prevăzute trebuie ajustate în funcție de raportele anuale pentru fiecare țară și integrate în agenda de asociere cu fiecare stat partener care va fi oglinda uh, reformelor uh, agreate. Asta la nivel bilateral. La nivel multistatal, întrevedem uh, relații similare cu cele de azi, adică Dorim să existe programe uh, regionale care să acopere uh, întreaga regiune uh, a instrumentului european de vecinătate. Marcus a vorbit de facilitatea de investiție în zona de vecinătate, dar s-a vorbit și de programe de genul TAEX și Sigma. De asemenea, dorim să avem un program regional estic care să poată finanța elemente ce nu pot fi uh, finanțate în temeiul documentelor ce guvernează relațiile bilaterale. Iar în ce privește a, um, aceste programe, vrem să susținem procesul, uh, procesele multilaterale din cadrul parteneriatului estic și încercăm uh, să concretizăm mai mult uh, noțiunea aceasta de uh, inițiative emblematice despre care a vorbit și Marcus. Vrem să definim o nouă, defin, o nouă generație de inițiative emblematice care să ofere și noi posibilități. Și aici va trebui să cooperăm mai mult cu statele membre pentru a integra idei uh, și bune practici care provin din partea acestora. Iar în ce privește uh, programele generale de cooperare, și acestea uh, vor trebui să susțină și în continuare parteneriatul estic. Este important să, să evidențiem nevoia sinergiei cu alte programe și instrumente. Instrumentul european de vecinătate va fi evident instrumentul cheie pentru susținerea parteneriatului estic. Uh, împreună cu colegii noștri din serviciile competente ale Comisiei, încercăm să facem în așa fel încât să ținem cont la planificarea programelor și de celelalte instrumente potențial disponibile, atât instrumente interne cât și externe. În ce privește cele externe, Uh, mă gândesc aici la European, eh, inițiativa europeană de vecitate pentru democrație și drepturile omului. Există și instrumentul pentru cooperare în domeniul siguranței nucleare și altele care în continuare vor rămâne relevante pentru parteneriatul estic alături de programele tematice eh, care se subscriu cooperării eh, pentru dezvoltare. Dar uh, nu vor fi relevante doar aceste instrumente uh, externe, pentru că există și instrumente interne UE care vor fi importante pe viitor uh, și pentru parenatul estic. În speță, programul Windows de cooperare externă, facilitatea Connecting Europe, facilitatea Creative Europe și programul Horizon 2020. Iar în afara acestui cadru propriu-zis a instrumentelor UE, mai există și un alt vehicul european de susținere a democratizării care poate fi accesat pentru susținerea parteneriatului estic. Domnule președinte, orice proces de transformare are nevoie de timp și parteneriatul estic este un, un parteneriat uh, relativ tânăr. Dar sperăm că până la Vilnius vom fi elaborat uh, noi acorduri, o nouă generație de acorduri cu partenerii din Est și că vom avea un nou cadru pentru dezvoltarea parteneriatului respectiv. Sperăm că prin noile instrumente să putem promova și mai bine ca și până acum uh, transformările pe care le uh, dorim în aceste țări. Există un interes în uh, a semna aceste acorduri, așa cum avem și un interes uh, în adoptarea rapidă a calendarului și a bugetului uh, pentru cadrul financiar multianual următor. Așadar că sperăm și noi că odată ce noul cadru financiar multianual începe, să putem și noi începe imediat cu implementarea. Mulțumesc! Eh, eh, Președintele, mulțumim foarte mult pentru această veritabilă prelegere. Nu sunteți singurul care își dorește ca viitorul CFM să poată fi finalizat în timp scurt. Nu avem decât o întârziere de vreo 5 minute. Eh, prin urmare, am să dau cuvântul întâi colegilor mei. Am doi înscriși la cuvânt. Domnul Sarius mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Impresia mea este că facem multe cu rezultate slabe și ca un fost beneficiar al acestor uh, forme de sprijin financiar și uh, prin experiența pe care am de la Euronest, îmi dau seama că atât Comisia și uh, Serviciul de Acțiune Externă nu sunt uh, încântați de ce se întâmplă. Uh, ne confruntăm cu un colaps al politicii europene cu vecinii din Est, Ucraina, Moldova, Georgia, practic în absolut toate aceste țări. Dacă toate, avem toate aceste instrumente, unul mai minunat decât altul, înseamnă că eșuăm la nivelul obiectivelor noastre politice. Și reiese din tot ce s-a spus un pattern. E vorba de asistență modernă, asistență pentru dezvoltare, uh, o asistență pentru integrarea europeană. Toate par să fie ineficiente în aceste zone. Mm, trebuie să o spun în capacitatea mea de membru al Comisiei de Afaceri Externe. Atingerea unor obiective în țările din Est este nesatisfăcătoare în lumina uh, informațiilor uh, pe care le avem de la Serviciul de Acțiune Externă, poate mai puțin din partea de GDEVCO. Sprijinul este prea dispersat uh, și nu aduce rezultatele scontate. Finanțările sunt uh, de mici proporții și divizate într-o serie întreagă de programe pe care nimeni nu le poate pricepe. Uniunea Europeană nu dispune de suficientă asistență pentru a uh, dezvolta toate uh, tipurile de asistență tehnică de care aceste state au nevoie. Mm, ce putem uh, oferi este um, asistența pentru integrarea europeană și mai puține investiții. Îmi pare rău că mm, Comisia nu a fost în măsură să tragă concluziile necesare din eșecul uh, finanțărilor um, și nu a învățat lecțiile trecutului. Am uh, uh un sentiment de deja vu auzind tot ce s-a spus astăzi aici, aceleași plângeri, aceleași postulate. Uh, am trecut și noi prin aceste etape în anii 90, când uh, eram în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Nu mi se pare firesc ca astăzi să reapară exact aceleași probleme. Fondurile nu permit um, reforma și o schimbare de tip Big Bang în politica noastră de vecinătate. Ni s-a spus că aceste lucruri durează da, e adevărat, dar avem nevoie și de un impact real asupra uh, acestor state fost sovietice. Printr-o astfel de multitudine de programe creăm o iluzie că transformăm Estul, în vreme ce uh, adevărul Golgoluț este că uh, noi, Uniunea Europeană, ne pierdem vecinii de la Est. Mă îndoiesc dacă principiul more for more este aplicabil, pentru că dacă cineva face lucrurile uh, bine, va primi fonduri suplimentare, ori noi nu dispunem de aceste fonduri suplimentare. Mă deranjează și mm, structura instituțională, pentru că DG DEFCO mm, și Comisia în ansamblu este una din sursele uh, problemei. încă din momentul în care uh, această uh, politică a fost creată și vă reamintesc că în, 1900, uh, în anii 90, când programul FARE a fost implementat, ajutoarele au fost transferate către RELEX și poate vă amintiți că asistența și aspectele politice erau toate în același DG. Un alt element care pretează la confuzii Uh, e că această contribuție este doar o picătură într-un ocean de nevoi. Nu vreau să intru în detalii în ce fel aceste sume, aceste bugete vehiculate sunt uh, structurate. Uh, ca și coordonator la G24 din partea Parlamentului, știu că toate aceste cifre, granturi, rambursări și așa mai departe, țin de o contabilitate creativă sunt perfect de acord cu cele spuse de doamna Kacinska. Este o asistență bazată pe uh, nevoi. Există o întreagă industrie a asistenței în Europeană și formatul este structurat pentru cei care vor să livreze și nu cei care vor să obțină asistența. Refer la ce a spus domnul Șița, mm, nu știu unde s-au dus banii. Eu am uh, un răspuns odată am fost și noi beneficiari ca și candidați la aderare și vorbeam despre asistență bumerang. Era vorba de bani care veneau și plecau înapoi la donator. Asta e o parte a răspunsului. Părerea mea e că nu trebuie să facem uh, asistență cu atât de puțin bani, trebuie să oferim undița și nu peștii, pentru că nu suntem nici noi suficient de bogați. Uh, și trebuie să evităm această abordare paternalistă vis-a-vis de beneficiari. E nevoie de dialog înainte ca să elaborăm aceste programe de asistență. Obiectivele și metodele trebuie să fie reformate substanțial și doar prin dialog cu beneficiarii. Mulțumesc. Thank you. Președintele, Mulțumim pentru această contribuție. Îi dau cuvântul lui Goran Farm. După care poate vom solicita un răspuns din partea celor două organizații care au fost vizate de aceste comentarii. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost raportor în Comisia Bugete asupra unui aviz vizând revizuirea, reformarea politicii europene de vecinătate și sunt vicepreședinte a Comitetului Euronest. Și am discutat uh, mult asupra felului în care cooperarea uh, funcționează un comisar onest. Am adoptat un raport asupra uh, unor acorduri comerciale cuprinzătoare. Acum vorbim despre aproximarea legislativă și începem să discutăm un raport vizând infrastructurile din transport, tehnologia, informație, energie și așa mai departe. Cred că toate aceste elemente sunt foarte importante. Și nu sunt la fel de critic ca domnul Sarius Volski, însă am și eu o seamă de întrebări și comentarii. În ce privește principiul more for more, toată lumea e de acord că, în special în lumina experienței noastre cu primara arabă, unde am eșuat în a promova democrația și statul de drept, avem nevoie de o nouă dezbatere asupra condiționalității. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă principiul more for more? Cât de pregătiți trebuie să fim? Domnul Davidovski spunea cum putem aplica asemenea principii când noi nu avem bani de unde să dăm mai mult? Uh, practic, vorbim mai degrabă de less for less, mai puțin pentru mai puțin. Uh, asta e o dezbatere de care avem nevoie. În al doilea rând, în ce privește alocările pe state și alocările est versus sud, mm, din punct de vedere al Comisiei Bugete, uh, am subliniat importanța unei alocări pe termen lung, așa încât toată lumea să știe la ce să se aștepte, cum să planifice. Dar avem nevoie și de flexibilitate. Este o situație specială, într-adevăr, în nordul Africii, unde a fost nevoie de uh, asistență suplimentară din partea UE. Dar care este echilibrul just între Uh, planificare pe termen lung și flexibilitate. Acest lucru nu e ușor de obținut, dar trebuie să ne gândim la aceasta. În al treilea rând, investițiile și susținerea instituțională. Știm că uh, investițiile sunt partea atrăgătoare a ajutorului și asistenței. Uh, e vizibil dacă poți să construiești uh, o șosea, un aeroport și primești bani pentru asta. Dar în discuțiile de la, Euro, de la Euronest pot să spun că e nevoie și de alte tipuri de sprijin, asistență tehnică, promovarea participării în proiecte europene. Arătăm în avizul nostru că e important de participat uh, um, și uh, la oaltă cu agențiile europene, e vorba inclusiv de uh, capacity building. Toate acestea merg mult mai departe decât niște investiții punctuale. Iar pentru mine acesta este un punct decisiv. Un alt element important, din punctul meu de vedere, centralizare sau descentralizare. Din păcate, multe din statele postcomuniste sunt încă mm, foarte centralizate e important să susținem dezvoltarea autorităților regionale și locale, să susținem democrația și la acest nivel. Acest aspect este foarte important pentru că guvernele cu care noi cooperăm adesea uh, au grijă de propria lor dezvoltare, dar se preocupă mai puțin de ce se întâmplă la nivel local și regional. Iată de ce programele de tip twinning, asistența tehnică și așa mai departe trebuie să se concentreze pe aceste lucruri. În fine, pentru a nu insista prea mult, în ce privește multitudinea de programe. Am discutat foarte mult anul trecut în Parlamentul European asupra creării programului New Endowment for Democracy. La bază a fost o idee bună, dar aveam deja un instrument pentru democrație și drepturile omului. Deci cum putem evita duplicarea între uh, ceea ce a existat și ceea ce facem acum? E și, și acesta e doar un singur exemplu. Sunt multe arii în care trebuie să analizăm cu mare atenție uh, uh riscul de suprapuneri și de dedublări trebuie inclusă și coordonarea cu statele membre, pentru că Uniunea Europeană e un lucru, dar statele membre au la rândul lor multe programe bilaterale. Cum coordonăm toate acestea? Ce face Uniunea Europeană și ce fac statele membre pe cont propriu? Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Sidonia, ai cuvântul. Pentru mine, această audiere aduce mai multe întrebări decât răspunsuri și, în ansamblu, e un lucru pozitiv. Aș dori să revin la întrebările inițiale pe care le-am adresat atât uh, de GEDEVCO, cât și um, Serviciul de Acțiune Externă în pregătirea acestei audieri. Unele dintre comentariile uh, celor doi uh, colegi care tocmai s-au exprimat nu se adresează poate uh, celor prezenți aici, ci um, agende politice la nivel înalt și nu știu ce răspunsuri am putea primi. Aș uh, adresa câteva întrebări mai concrete. ce țin de uh, intervențiile uh, Comisiei Europene. Odată, uh, mă adresez domnului Cornaro, apreciez efortul pe care l-ați făcut în a veni aici a ne explica lucrurile, dar din punct de vedere bugetar, eu una nu sunt satisfăcută și probabil vă imaginați de ce. E prea multă confuzie între angajamente și plăți. Uh, e bine că puteți angaja atât uh, de mulți bani, dar câți bani ați plătit efectiv? Intervenție fără microfon. Uh, to Mr. Cornaro, for me it is interesting from the budgetary point of view. To... Din punct de vedere bugetar, pentru mine e important să știu exact ce sume au fost plătite. Sigur, apreciez angajamentele, aceste lucruri sunt foarte transparente, sunt pe website, nu am nevoie nici măcar de asistenta mea, pot să găsesc singură suma. Dar e un mister care planează asupra plăților. În prezentarea dumneavoastră vorbiți de 2,8 miliarde de euro angajamente. Spuneți-mi acum exact uh, ce sumă din aceste angajamente a fost realmente plătită. Dacă nu puteți livra această informație acum, s-ar putea să fie în sine o problemă, m-aș aștepta ca acest răspuns să ne parvină în scris, pentru că membrii Comisiei Bugete trebuie să știe cât a cheltuit efectiv Uniunea Europeană și nu doar ce sume a angajat. În ce privește cadrul financiar um, precedent, mai, mai precis uh, anii 2009-2012, cred că aveți un tablou mm, aproape complet. Și dacă ar fi, mă întreb dacă ați cuantificat aplicarea principiului more for more. Ar fi interesant de știut care sunt um, indicațiile specifice pe care le dați, instrucțiunile pe care le dați uh, subalternilor dumneavoastră. Mă preocupă, de asemenea, prezentarea făcută de colegul de la Serviciul de Acțiune Externă. Pentru mine nu este un argument faptul că negocierile nu sunt încheiate. Negocierile nu sunt încheiate. Știm cu toți acest lucru, toată lumea lucrează la asta dar trebuie deja să aveți o oarecare planificare pentru anii care vin. Îmi pare rău, în patru săptămâni trebuie să prezentați proiectul de buget pe 2014 și cred că merităm niște informații, chiar și în linii generale, asupra ce preconizați și aș insista să ne furnizați aceste informații în scris după această întâlnire. Cred că în sine această întâlnire este foarte valoroasă pentru că vom putea compila toate informațiile, atât pentru Parlamentul European, dar și pentru alte părți interesante și în aceste condiții este absolut necesar să avem o uh, planificare a, a acestor finanțări. Vom vedea care vor fi concluziile mai târziu, dar știm că deja niște cifre există și nu pot să cred că nu ați făcut chiar nimic din februarie, de când șefii de state și guverne și-au exprimat viziunea asupra viitorului CFM. Și nu cred că nu v-ați ajustat cifrele inițiale și că nu lucrați la ele. Nu pot să cred acest lucru. Prin urmare, eu cred că ar fi trebuit deja să primim aceste cifre pentru ședința de azi și regret că acest lucru nu s-a întâmplat încă. Sigur, nu pot să pun întrebări concrete pentru că nu ne-ați spus nimic despre uh, perioada 2014-2020. În același timp, totuși, aș fi curioasă să știu care este opinia tuturor participanților uh, vis-a-vis uh, -vis de Endowment Fund for Democracy. Este un nou instrument și suntem foarte curioși să vedem cum va funcționa. Prin urmare, aștept opiniile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc. O întrebare suplimentară, domnul Boroșov, după care am să-i rog pe oratori să răspundă la lunga listă de preocupări exprimate. Mm. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym zapytać, będąc członkiem... Mulțumesc. În calitate de membru al Comisiei Cultură și Educație, aș dori să adresez și eu o întrebare. În multe dintre documentele noastre susținem că cooperarea europeană în materie de cultură și învățământ superior ar trebui să fie extinsă și la țările din parteneriatul estic. Întrebarea mea se referă la investițiile legate de tineri. Erasmus Mundi își propune să încurajeze cooperarea între studenți, um, permițând tinerilor să studieze în Europa și să se întoarcă apoi în țările de origine cu valorile pe care le-au um, dobândit acolo și vă întreb, există vreo modalitate prin care am putea evalua beneficiile, avantajele acestei cooperări Erasmus Mundus și alte programe de cooperare pentru tineri și studenți. În pregătirea perspectivelor financiare 2014-2020, puteți să ne spuneți numărul de tineri studenți din țările din parteneriatul estic care vor veni să studieze în statele europene și câte și câți studenți europeni uh, din statele membre UE vor merge la rândul lor să studieze în țările din parteneriatul estic. Sunt sigur că aveți aceste cifre și v-aș ruga uh, să ne prezentați uh, un bilanț al situației actuale și al planurilor dumneavoastră pentru finanțare și pentru rezultate în următoarea perspectivă financiară și, repet, sunt interesat de această cooperare de tip soft cooperation la uh, tineri, uh, studenți, cultură, educație. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult. Cum majoritatea întrebărilor sunt adresate Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă, le voi da în primul rând cuvântul reprezentanților acestora. Întrebările ating două domenii, rezultatele pe de o parte și apoi reformele și aspectele bugetare. Am fi foarte interesați să auzim uh, o cifră legată de plățile cu adevărat executate, cu adevărat efectu- efectuate. Și dincolo de răspunsul cel mai simplu, da sau nu, dispuneți de aceste cifre. Cine dorește să înceapă? Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă raportor și celorlalți membri. Mă voi axa pe subiectele principale care reiez din aceste întrebări. Uh, O să încep cu primele observații generale. Da, este adevărat că obiectivele generale ale politicii de vecinătate depășesc uh, această sferă și comisarul responsabil încurajează o agendă cât mai ambițioasă atât în termen de pregătire a summitului de la Vilnius, dar și în termen de propuneri bugetare care includ o creștere a subvențiilor în, uh, vecinătate, în cadrul politicii de vecinătate. Dacă ne uităm la cifrele agregate pentru cadrul actual, sunt comparabile cu celelalte țări în curs de dezvoltare mai degrabă decât cu Uh, țările mm, uh, precandidate. Este vorba despre cinci euro pe cap de locuitor este uh, o cifră comparabilă cu țările cu venit mediu. Probabil că este o cifră diferită de cel, cea pe care ar obține-o dacă ar fi într-un proces de preaderare, unde cifra s-ar ridica la 50 de euro de persoană. Și Tocmai de aceea este dificil să facem o comparație între experiențele care au avut loc în programul FARE și cele din politica de vecinătate actuală. De asemenea, asta explică și de ce în absența unor instrumente similare de preaderare am încercat să uh, utilizăm la maximum sursele de finanțare disponibile în afara instrumentului uh, de vecinătate. Uh, într-adevăr, eu nu aș spune că suntem uh, orientați numai pe furnizare, pe, pe, pe livrare de, de servicii și de asistență. Suntem foarte interesați și de partea de cerere. Nu mai avem uh, asistență tehnică um, simplă, independentă, dacă vreți, sau separată. Este o um, reminiscență a trecutului, însă acum ne concentrăm pe toată gama foarte largă de instrumente pe care le avem la dispoziție. Majoritatea proiectelor de asistență tehnică sunt astăzi uh, vizibile în uh, instituțiile uh, care le-au preluat. am crezut că lucrurile sunt uh, bine cunoscute pentru că mi se par uh, foarte mm, mi se par, mi se par cu adevărat fundamentale și de aceea nu am furnizat graficele despre care ați vorbit spuneam că nu avem uh, o rată de um, angajare de 100%, ci o rată de plată de 90% în toate instrumentele uh, pe care le folosim în politica de vecinătate și sigur că uh, va face plăcere să pun la dispoziție detaliile mm, panelului și uh, membrilor. Creditele de plată. Ei bine, dacă mă uit la instrumentul politicii de vecinătate, avem 2,4 miliarde combinând est și sud, în termen de angajamente și 1,5 uh, uh, miliarde de euro în termen de plăți. Deci aceștia au fost plătiți, au fost mm, cheltuiți. În în general, în 2012 am avea 700 de milioane uh, de angajamente pentru Est și 500 de milioane de cheltuieli, deci de, de fonduri uh, plătite pentru Est. Avem o capacitate de uh, absorpție despre care putem vorbi, însă este diferită de cea din exercițiul bugetar tradițional. Uh, creditele de plată disponibile sunt în general negociate separat, după cum bine știți, și spuneam la un nivel mai jos decât uh, creditele de angajament. Uh, lucru care se poate explica și prin faptul că în uh, revizuirea politicii de vecinătate am uh, uh, făcut o, o acumulare a instrumentelor în 2011 și 2012, ceea ce ne-a condus la o cifră mai mare de 2,4 miliarde în 2012, care nu se transpune încă uh, complet în uh, creditele de plată la actorii non-statali și la instrumentul uh, european pentru democrație și drepturile omului, precum și la instrumentul uh, pentru de, de cooperare pentru dezvoltare și la uh, managementul frontierelor, deci toate cumulate. Sunt cifre care sunt disponibile și care arată utilizarea maximă a uh, creditelor disponibile, atât din punct de vedere al angajamentelor și din punct de vedere al plăților, iar diferența dintre cele două este alocarea mai mm, slabă pe care o avem uh, la creditele de plăți în comparație cu creditele de angajamente. Uh, și cifrele pe care le-am votat în 2011-2012 nu uh, s-au transpus încă în mod concret în plăți uh, suplimentare. Nu vreau să vă răpesc foarte mult timp, m-aș putea opri aici și să-i las și pe ceilalți colegi. Aș mai spune doar că în cadrul uh, More for More și Less for Less acestor concepte, până acum am încercat să nu alăturăm aceste două concepte pentru că nu vroiam să arătăm că stimulentele more for more sunt o penalizare pentru ceilalți. Dacă ne uităm la logica noii propuneri, precum și la această creștere acumulată a finanțărilor, veți vedea că Ideea este că trebuie să existe un stimulent pozitiv care să nu fie finanțat exclusiv uh, în detrimentul uh, celorlaltor beneficiari ai acestui program. De asemenea, avem intenția să sporim Um, finanțarea suplimentară în cadrul conceptului de More for More în uh, următoarea perioadă de programare financiară. Dar sigur că asta va depinde de modul în care uh, va fi exprimată această concepție de more for more în uh, noul, uh, în noul document care va vorbi despre noul instrument de vecinătate. Ați vorbit despre noul fond pentru democrație și o să spun câteva cuvinte și uh, asta în corelare cu experiența pe care a avut-o Conrad Adenauer, Fundația Conrad Adenauer în Belarus. Acest nou fond pentru democrație acoperă o nișă pe care nu o acopereau până în prezent uh, fondurile actuale. Este vorba despre o finanțare care să nu submineze necesitatea um, asumării unei răspunderi în fața autorității de uh, buget, uh, autorităților bugetare și este vorba de a finanța, de a putea sprijini ONG-uri care nu sunt înregistrate uh, precum și partide democratice. Niciunul din celelalte instrumente nu ar fi putut furniza un mecanism suficient. Și astfel, avem uh, o sumă de 6 milioane, 3 milioane pentru um, sud și 3 milioane pentru est. În cadrul acestui fond și trebuie să vedem tipul de uh, entități neînregistrate și de um, entități democratice, chiar și partide democratice care pot beneficia de acest uh, sprijin. Întorcându-mă la ONG-uri, uh, sunt recunoscător uh, pentru analiza pe care ne-a făcut-o Fundația Conrad Adenauer și vorbind despre agenda de simplificare, pot să vă spun că sprijinul pe care l-am primit din partea Comisiei dumneavoastră și din partea Parlamentului pe uh, regulamentul financiar revizuit care va intra în vigoare din 2013 ne va permite să uh, corectăm unele din elementele descrise. Și este vorba despre procesul de uh, acordare de subgranturi uh, și de posibilitatea de a utiliza un ONG ca un beneficiar umbrelă ceea ce va permite și o creștere a plafoanelor. Și mă bucur că putem prezenta aceste lucruri autorității bugetare și mă bucur să văd că uh, unele din obstacolele cu care se confruntă partenerii noștri vor dispărea și astfel ne putem asigura că aceste inițiative vor fi transmise pentru următoarea perioadă de programare. Și știți că ați folosit un termen foarte frumos, în NGOcracy. Este într-adevăr uh, um, evident că um, prezența din ce în ce mai mare a ONG-urilor care beneficiază de aceste granturi nu ar trebui să se traducă într-o simplă prezență a ONG-urilor europene. Și am vrut să ne asigurăm că consorțiumurile pe care le finanțăm colaborează cu adevărat și cu ONG-uri locale din țările în care vor oferi sprijin. Vom continua să facem acest lucru, dar va trebui să găsim o modalitate prin care să ne asigurăm că aceste cerințe nu adaugă o povară administrativă suplimentară și sperăm că noul cadru financiar care demarează în 2013 va fi util în acest sens. Belarus este un caz specific și am încercat să avem un echilibru aici pentru a păstra o implicare cât mai uh, mică uh, a, a guvernului local și o, și o relaționare cât mai mică cu guvernul uh, belarus. Și fondul, noul fond pentru democrație este unul din noile instrumente care pot ajuta aici. În al doilea rând, uh, Am uh, încercat să păstrăm un contact strâns cu beneficiarii de aici, de la Bruxelles. Ne întâlnim uh, o dată la șase luni cu dumneavoastră și cu partenerii dumneavoastră pentru a încerca să uh, identificăm acele bune practici. Și cum timpul este restrâns, mă voi opri aici. Cu siguranță că vor mai fi și alte întrebări și observații. În orice caz, vă asigur că am luat notă de tot ceea ce s-a spus. Mulțumesc, uh, uh, spune domnule președinte. Domnul Boris uh, a menționat un comentariu specific pe tema programului Erasmus Mundus și altor mobilități. Nu știu dacă ați răspuns la această, acest comentariu. Poate o faceți acum. I have to say that the... Mulțumesc foarte mult. întrebarea cât de mult este determinată de politici, uh, de alte politici, uh, politica cu privire la parteneriatul estic. Um, eu cred că parteneriatul estic este puternic determinat de politici uh, formulate, cum ar fi cu prilejul declarațiilor summitului european, Eh, suntem determinați în activitatea noastră de agendele de eh, acorduri de asociere și de aceea eh, agenda de asociere ne determină să ne alegem niște parteneri foarte clar stabiliți. Într-adevăr, am uitat să mai spun în declarația mea inițială că Uh, excluderea treptată a Rusiei din instrumentul de vecinătate ar trebui să facă mai uh, ușor vizibile fondurile pe care le-am prevăzut pentru partenerii actuali. În plus, uh, politica și instrumentul de vecinătate uh, va fi uh, și mai mult uh, centrat pe parteneriatul estic, ceea ce va ajuta uh, la uh, evidențierea mai concretă a cifrelor cu privire la fondurile pe care le alocăm partenerilor noștri. În ce privește uh, politica More for More, cred că există căi posibilități pentru a flexibiliza uh, atitudinea noastră în cadrul aceleași perspective financiare se, pentru a oferi așa numite top-up-uri, suplimente uh, de finanțare uh, acelora care merită, um, utilizând fondurile celor care au pierdut aceste merite. Deci există posibilitatea unor um, realocări care, care să reflecte implementarea, stadiul de implementare al uh, instrumentului. De asemenea, cred că am omis să, să spun încă de la început că pentru parteneriatul estic este extrem de important, ex, extrem de important, îmi cer scuze, contribuția uh, programului Erasmus Erasmus, uh, se continuă cu Erasmus for All, care va fi un mecanism foarte important prin care putem uh, să um, abordăm societatea în termen, uh, în context mai extins, să abordăm în special tinerii. Um, sigur că um, nu știm câți tineri vor putea beneficia concret de acest instrument, uh, pentru că nu știm care este alocarea pentru Erasmus. Pentru anul trecut am avut o cifră țintă de studenți beneficiari ai programului Erasmus Mundus. Um, va, voi putea să transmit uh, cifra pentru 2012, respectiv 2013, distinsului membru al Parlamentului care a solicitat uh, clarificări. După cum v-am spus, uh, nu am cum uh, să intru în detalii cu privire la alocările prevăzute pentru viitor și v-am avertizat încă de dimineață de acest lucru suntem într-o fază sensibilă a creării și definirea acestor alocări uh, pentru 2014 și mai târziu. Uh, există un program, uh, progres semnificativ în ce privește programul bilateral. Colaborăm cu delegațiile UE din teren pentru a identifica sectoarele prioritare în care dorim să furnizăm asistență partenerilor noștri în noul, noul CFM. Dar, încă o dată, având în vedere multiple incertitudini bugetare și având în vedere că nu se cunoaște încă modul în care principiul more for more va putea fi implementat concret, este foarte dificil să vă dau astfel de previziuni astăzi. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Sidonia, pot să te rog să treci la remarcile tale uh, de încheiere, de rezumarea dezbaterii de azi? Our debate. Mulțumesc. Uh, nu știu dacă mai dorește cineva din invitații noștri de azi să mai adauge ceva. Președintele, nu. Uh, cele mai multe întrebări au fost adresate celor două instituții europene, deci cred că este bine să continuăm cu rezumatul. I'm glad that... Mai întâi, permiteți-mi să spun că mă bucur foarte mult că a avut loc această dezbatere azi, chiar dacă multe din întrebări nu și-au găsit uh, răspunsul. Dar este important să schimbăm informații și experiențe și uh, cred că este important să avem astfel de întâlniri, nu pentru a satisface neapărat uh, curiozitatea cuiva, nu pentru a recicla date mai mult sau mai puțin uh, disponibile, ci să, pentru a arăta că ne preocupă control parlamentar al uh, cheltuielilor pe care le facem din uh, banii cetățenilor noștri. Pentru noi lucrurile poate sunt mai clare, dar nu sunt clare pentru cetățenii de afară. Și de aceea este important să există o evaluare critică a activității UE atât în ce privește obiectivele politice, cât și uh, transparența și activitatea concretă zilnică. Îmi pare rău că am primit doar răspunsuri de tip defensiv, că facem ceea ce facem pentru că e bine. Nu, asta nu e suficient. Trebuie să trecem dincolo de acest nivel la o analiză mai profundă. Pentru că există tot mai multe rezerve și îngrijorări în ce privește uh, progresele pe calea democratizării realizate în aceste țări, față de modul în care aceste șase state sunt guvernate și față de uh, modul în care sunt cheltuite fondurile europene și întrebările se vor mulți uh, în, pe viitor. Adică vor veni și întrebări de genul cum afectează aceste fonduri europene bugetele statelor respective, care, este, care sunt riscurile de, de corupție asociate. Deci Trebuie să fim foarte atenți la aceste evoluții pentru a ne asigura că în fiecare fază și de legiferare și de implementare ulterioară, banii vor fi cheltuia, cheltuiți în conformitate cu valorile noastre europene și nu uh, contrar acestor uh, valori. Deci trebuie să fim uh, preocupați uh, nu doar de contabilitatea propriu-zisă, trebuie să ne preocupă uh, uh, cheltuirea țintită a fondurilor în aceste vremuri de restriște. Deci, trebuie ca împreună cu cei care execută bugetul să realizăm o, o responsabilizare și o cheltuire judicioasă a fondurilor. Tocmai de aceea am, am solicitat comisiei să ne furnizeze toate datele de care dispune pentru a ne ajuta să ne achităm împreună de această sarcină a controlului bugetar. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va fi foarte dificil să ajungem la un consens, să, să avem o voință politică comună, să explicăm de ce anume Uniunea Europeană se angajează financiar în țările din, de la răsărit de UE. Pentru că azi am vorbit despre parteneriatul estic, dar același lucru este valabil și pentru țările de la sud de Uniunea Europeană. Deci trebuie să asigurăm transparență și responsabilitate totală față de activitățile noastre. Eu îmi voi continua schimbul de opinii uh, și de informații cu serviciile competente ale Comisiei uh, și voi include prezentările de azi în publicația pe care o, ne-am propus-o. Pentru că colegul meu a menționat uh, programul Erasmus for All sau Yes Europe, cum am înțeles că se va numi pe viitor, mă îngrijorează unele Uh, recente evoluții din uh, propunerea de regulament uh, față de acest caz. Știu că suntem încă în faza de negociere, dar din punct de vedere al Comisiei de Bugete văd mari probleme în implementarea concretă a unor idei politice considerate nobile de instituții. Erasmus for All ar urma să fie implementat de statele membre ele însele. Eu cred însă că dacă evaluăm capacitățile administrative ale statelor partenere, eu mă îndoiesc, așa cum o se îndoiesc și studenții, că se va ajunge la o, o, o distribuție judic, pentru că nu știu cine e direct responsabil la nivelul comisiei, dar uh, Cred că acest exemplu de descentralizare nu este tocmai unul fericit, pentru că chiar și uh, statele, în statele în care s-a făcut foarte mult pentru uh, educație și cercetare, s-a investit foarte mult în agențiile naționale și așa mai departe, pentru, pentru distribuția Uh, distribuirea fondurilor pentru studenți și cercetători, acest lucru nu este totuși ușor. Și, și s-ar putea ca uh, o, un astfel de concept să îngreuneze accesul uh, studenților la fonduri și va face și mai greu ca studenții să se bucure de aceste fonduri. Deci trebuie să avem în vedere că aceste granturi și aceste ajutoare trebuie astfel gestionate și organizate încât ele să fie utile cu adevărat. Toate fondurile destinate uh, ajutorării statelor partenere în parteneriatul de est trebuie să revină în cele din urmă populației, uh, uh, popoarelor respective. Și trebuie să beneficieze de aceste fonduri și oamenii simpli. Eh, în același timp, vreau să mulțumesc eh, disponibil, pentru invitațiilor noștri pentru disponibilitatea de a fi veni aici și am ascultat cu mare plăcere. Mulțumesc. Mulțumesc, Sidonia. Eh, sunt întru totul în asentimentul Sidoniei. Parlamentul trebuie să aibă posibilitatea să examineze modul în care au fost cheltuiți banii și ehm, acum nu pot decât să îmi cer scuze din partea acelora care doreau eventual să pună niște întrebări, eh, trebuie să spun încă o dată și să repet că ne aflăm într-o ședință a Comisiei de Bugete și de aceea a trebuit să oferim prioritatea acelor membri ai Comisiei care aveau ceva de spus. Deci nu este vorba de o audiere publică, deschisă, ci este vorba de o audiere a Comisiei de Bugete. Deocamdată uh, Uh, suspendăm ședință și mă bucur încă de pe acum să uh, reluăm sesiunea la ora 15. Poftă bună!